Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, just a uh, announcement. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Președintele nu poate să fie cu noi astăzi, nu e o lovitură. Uh, am fost rugat uh, să îl înlocuiesc, care recunoștința minunatelor rezultate de la Wimbledon de ieri, de aceea sunt aici. Vă salut pe toți la întâlnirea din această după amiază și vreau să spun cei, celor care reprezintă diferite uh, birouri uh, uh aici uh, este că la 5 uh, după amiază președintele va fi prezent aici pentru că atunci vom avea voturi. În primul rând, uh, proiectul de ordine de zi. Sunt două mici schimbări la proiectul de ordine de zi. Primul la punctul 17 raportul doamnei Wingström în ceea ce privește condiții de intrare și de ședere a resortizanților țărilor terse pentru cercetare, studii, uh, schimb de le, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper, va fi discutat mâine la ora 9 în loc de 11, deci la ora 9 mâine dimineață. Și la punctul 11, raportul domnului Michel în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2012. Acest raport va fi discutat la ora 11 în loc de ora 9. Dacă nu sunt uh, obiecții, uh, adoptăm uh, ordinea de zi în forma sa modificată. Mulțumesc! Acum, în ceea ce este punctul 2, vreau să vă supun spre aprobare următoarele recomandări ale coordonatorilor. În primul rând, nominalizarea raportorilor. Domnul Georgios Papa Nicolau de la PPE a fost nominalizat uh, ca autor de raport la un raport din propria inițiativă în ceea ce privește uh, managementul returnării, cooperarea cu terțe țări, implementarea efectivă a acordurilor și aplicarea în practică a directivei privind uh, returnarea. Doamna Kinga Gânț a fost numită raportor pentru raportorul, raportul din proprie inițiativă în ceea ce privește tabela de scor a uh, justiției europene și doamna Luna Cec numită raportor pentru raportul din proprie inițiative uh, foaia de parcurs a Uniunii Europene împotriva homofobiei și discriminării din motive de orientare sexuală și identitate de gen. Domnul Mielo, PPE, a fost uh, uh, numit raportor uh, la raportul implementarea tratatului de la Lisabona în ceea ce privește relația cu Parlamentul European, principalul comitet AFCO. Uh, o întrebări uh, orale uh, către Consiliu și Comisie. Uh, la întâlnirea din 27 iunie, coordonatorii au hotărât uh, să înainteze două uh, întrebări orale Consiliului și Comisiei, numele Comisiei Libe, pentru o dezbatere în plenară în luna septembrie. Rezoluția TDIP din septembrie uh, a cerut să uh, există urmare uh, anul uh, următor. Dacă nu sunt uh, obiecții la aceste recomandări ale coordonatorilor, ele pot fi aprobate. Deci sunt aprobate. Și acum uh, trec la punctul 3 uh, cu privire la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, raportul anual 2012 privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Agenția a adoptat uh, raportul anual 2012. Astăzi uh, ea prezintă acest raport în fața acestei comisii, așa cum se uh, prevede în articolul 26b, în ceea ce privește regulamentul de ordine interioară a agenției și uh, o salutăm pe doamna Saxlin, președinta Consiliului de Administrare, Administrație și domnul Cherum. O să-i dau cuvântul doamnei Saxlin, apoi domnului Cairum, care ne vor prezenta raportul anual. După aceste prezentări, orice membru al comisiei care dorește să intervină sau să pună întrebări, este binevenit să o facă. Deci, doamna Saxlin, aveți cuvântul. Mulțumesc! Distinse președinte de ședință, distinși membrii ai Comisiei Libe, dragi colegi, este o plăcere pentru noi să prezentăm raportul anual uh, astăzi. Este unul dintre cele mai importante produse ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale. În regulamentul fondator, în preambul, se spune că principiile de bază ale Uniunii sunt libertatea, democrația, drepturile omului, și libertățile fundamentale, statul de drept. Aceste valori sunt respectate de către statele membre. Uniunea și statele membre ce o compun sunt obligate să pună în aplicare drepturile fundamentale în toate acțiunile pe care le întreprind. Pentru că a existat nevoia și încă există această nevoie de a se îmbogăți cunoștințele și să fie o cunoaștere tot mai mare a drepturilor uh, fundamentale în uh, Uniunea Europeană, a fost instituită această agenție. Iar una dintre principalele sale responsabilități, deja menționată de președinte, este să raporteze în fiecare an Parlamentului. Acest lucru este foarte important uh, din punctul de vedere al agenției. Consiliul de administrație ia lucrurile foarte în serios și am ales un comitet editorial care să uh, urmărească elaborarea acestui raport. Considerăm că este foarte important ca Comisia să poată să discute uh, realizările noastre, dar și mai important decât atât este vital ca această Comisie să poată să discute situația drepturilor fundamentale în statele membre. În raportul nostru uh, facem o prezentare generală a multor acte legislative europene și vedem cum sunt uh, aplicate în statele membre. Acest lucru este foarte important din punct de vedere al democrației și anume ca Parlamentul să urmărească ce se întâmplă cu legislația pe care a adoptat-o. Așadar, în prezentarea de noastră o să-i dau cuvântul lui Morten Cherum, care o să intre în detalii. Însă, înainte de a da uh, cuvântul, vreau să vă mulțumesc pentru excelenta colaborare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Suntem încântați că ați fost de acord cu noi în procesul de numire a Comitetului Științific. Acest comitet joacă un rol uh, important în acest context. El garantează uh, o foarte bună calitate a raportului. De asemenea, vrem să vă mulțumim pentru colaborarea bună atunci când a fost uh, prelungit mandatul lui Morten Kerum. Personal aș spune că acest lucru este important pentru mine, după cum puteți vedea uh, astăzi. Este important pentru mine să existe o continuitate în activitatea uh, pe care o desfășoară agenția. De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la evaluarea externă, la interviuri a fost un exercițiu important și vă mulțumim pentru faptul că uh, v-ați alocat ceva timp să răspundeți la aceste întrebări. Consiliul de Administrație a discutat rezultatele valorii externe și am făcut o serie de propuneri. Am convenit asupra unor propuneri pentru activitatea uh, ulterioară, care sunt legate de regulamentul uh, fondator avem o serie de recomandări în ceea ce privește posibile schimbări ale acestui regulament. Vom continua discuțiile pe baza acestei evaluări. Intenția noastră este să adoptăm în luna decembrie o nouă strategie. De asemenea, în viitor suntem gata să vă împărtășim aceste idei. Acum, dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul lui Morten Kerum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință. Este plăcut să mă întorc aici și să discutăm raportul nostru anual. De asemenea, o să continui și eu linia uh, doamnei Saxlin și să mulțumesc uh, Comisiei pentru vizita Comisiei uh, la Viena în februarie. A fost un schimb fructos de păreri cu acea ocazie. Cred că atunci au ieșit la iveală o serie de idei pentru întărirea colaborării noastre și de asemenea sunt de acord cu ceea ce a spus și președinta Uh, să vă mulțumesc pentru susținerea dată la prelungirea mandatului meu. Anul trecut și anul acesta avem un uh, capitol aparte în uh, raport Anul trecut am avut un peisaj al drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, iar astăzi ne concentrăm asupra impactului lui pe care l are agenția asupra acestui peisaj al drepturilor fundamentale. De asemenea, avem uh, și o criză uh, politică, așa cum o descriem, uh, precum și o criză constituțională. Toate aceste elemente, după cum puteți vedea aici, abordează o serie de aspecte, articolul 2, 6, precum și drepturile economice și sociale. Pe scurt, o să prezint aceste trei dimensiuni. Vulnerabilitatea la încălcările drepturilor uh, fundamentale, a fost evidentă în timpul crizei economice. Este, este greu să crezi, să crezi o legătură directă între criza economică și uh, o serie de uh, provocări în ceea ce drepturile fundamentale. În primul rând, drepturile copiilor. Când vedem câți copii trăiesc în sărăcie extremă în Europa astăzi, și dacă vedem uh, uh, că șomajul a crescut, au fost reduse veniturile familiilor, uh, de asemenea, în același timp, vedem că există greutăți în ceea ce privește accesul la educație, la servicii sanitare pentru aceste grupuri vulnerabile, pentru copiii vulnerabili. Deci, atunci vedem această legătură. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, vorbim foarte mult de dezinstituționalizarea Uh, acestor persoane. Uh, totuși, pentru acest lucru este nevoie de susținere. Această susținere locală uh, nu a fost uh, extinsă, uh, din potrivă au existat reduceri și în această privință și de aceea persoane cu dizabilități uh, sunt uh, afectate de astfel de riscuri. Uh, atunci când e vorba de uh, victime, directiva privind uh, directiva Uniunii Europene privind victimele uh, a abordat probleme importante și vedem acum la nivelul statelor membre o reorganizare a susținerii date prin structuri victimelor pentru a, ca acestea să aibă acces la servicii de înaltă calitate servicii specializate. Deci este un uh, tablou uh, amestecat uh, atunci când îl relaționăm cu criza economică și socială. Apoi, să vorbim acum despre dimensiunea crizei politice. Există au existat o serie de situații în 2012 care au fost esențiale pentru uh, sistemele politice. Au fost uh, tulburări sociale, proteste în multe state membre și ceea ce ne preocupă foarte mult inițiative anti-migrație, precum și o încredere tot mai mică în guvernele naționale și în instituțiile de stat. Unele studii au arătat că există o neîncredere în sistemul public. Unele din datele colectate de agenție, pe care cred că le cunoașteți foarte bine, arată că organizațiile, grupurile și în special populația Roma uh, este ținta uh, discriminării și violenței. Ne preocupă să vedem că sunt uh, crime care sunt, au la origine xenofobia și rasismul. Și, sigur, e greu să evaluez lucrurile în termeni absoluți. Însă cifrele nu scad. Asta este uh, important. Din potrivă, ele cresc. Uh, agenția a identificat o serie de evoluții legate de crimele uh, din ură. Acestea reprezintă unul din leitmotivele motivele activității noastre anul acesta. Raportul anual punctează evoluții legate de disponibilitatea datelor oficiale. Cum sunt uh, colectate la nivelul statelor membre datele privind uh, aceste crime motivate uh, de ură? Vedem în unele uh, țări un regim uh, cuprinzător uh, de culegere a datelor, pe când în alte țări datele sunt limitate. E mult de făcut uh, în această privință pentru a uh, crea această sensibilitate la nivelul instituției, a forțelor uh, polițienești, a structurilor care sunt specializate în acest sens. Însă, la nivel european, trebuie să putem evalua tendințele. Apoi, dimensiunea crizei constituționale legată de articolul 2, provocări. Și aici am avut o discuție pe care am purtat-o la nivelul statelor membre pentru a vedea cum provocările de ordin constituțional din articolul 2 pot fi evaluate uh, mai organizat. Și am avut un uh, raport uh, prezentat acestei comisiei bazat pe raportul domnului Tavares. La agenție am constatat că informațiile există, dar ele trebuie uh, organizate, structurate uh, pentru a putea uh, discuta uh, cât se poate de concret. Uh, sigur, uh, este loc de un plus de pragmatism creativ în acest domeniu Și agenția este gata să joace acest uh, rol și una dintre discuții este cum poate raportul anual, poate în um, anii următori, să uh, joace un rol în acest uh, sens. Cum poate fi utilizat proactiv pentru susținerea statului de drept? Acum aș dori să punctez uh, alte componente din acest raport. În primul rând, domeniul migrației, uh, unde s-au făcut progrese în negocierile privind pachetul azil al Uniunii Europene, care a fost adoptat anul acesta. Însă, în același timp, constatăm uh, în continuare o lipsă de solidaritate între statele membre. Și o să vă dau o cifră care este subliniată în raport. Statele Unite au uh, reașezat, au uh, returnat mai mulți refugiați din Malta decât uh, întreaga Uniune Europeană. Cred că acest lucru vă spune că e loc de mai bine. Apoi, în ceea ce privește detenția solicitanților de azil, și aici este o alternativă la detenție, dar aceasta nu este folosită prea mult dacă ne uităm la statele membre cum fac acest lucru. De asemenea, încălcările drepturilor copilului vedem că o treime aproape din solicitații de azil din Uniunea Europeană sunt copii. Și aici avem din nou un grup de copii vulnerabili de care ar trebui să avem grijă uh, Uh, atât din punct de vedere al legislației, cât și a practicilor uh, în legătură cu astfel de grupuri vulnerabile. Acum o să trec rapid la legislația privind egalitatea. În 2012, cinci state membre au ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În felul acesta sunt 25 de state care au ratificat statele membre, inclusiv Croația. Uh, acest uh, lucru va fi uh, o pârghie foarte importantă în protecția persoanelor cu dizabilități în uh, viitor și se iau măsuri atât la nivelul agenției cât și în alte structuri pentru a pune în aplicare dispozițiile convenției. Un alt, uh, o altă tendință în ceea ce privește egalitatea pe care am observat-o în 2012 este că statele au introdus o flexibilitate mai mare în ceea ce privește regimul uh, juridic uh, al recunoașterii identității de gen și vedem că organismele care se ocupă de problemele de gen abordează tot mai mult această problematică. De asemenea, aș menționa discriminarea de vârstă Uh, instanțele naționale, Curtea Europeană de Justiție și organismele uh, uh, statale aduc în atenție tot mai multe astfel de cazuri de persoane în vârstă care sunt discriminate. O să trec mai departe acum la următorul diapozitiv și anume accesul la justiție. Aici nu vedem că s-au realizat uh, prea multe progrese. Am uh, uh, analizat cele 486 de sentințe pe care Curtea de la Strasburg le-a dat în legătură cu încălcarea Convenției Europene în 2012. Jumătate din astfel de cazuri se referă la accesul la justiție, durata procedurilor, Uh, lipsa căilor de atac. Deci uh, este loc de mai, bun, de mai bine în această privință. O serie de inițiative au fost întreprinse la nivel uh, național. Apoi, raportul din acest an analizează și angajamentele în ceea ce privește drepturile fundamentale. Și aici ne, referăm, ne referim la uh, protocoalele și convențiile care au fost uh, acceptate. Le vedeți pe uh, acest diapozitiv. Uh, este important nu să vedem numai în ansamblu, ci să vedem care sunt și tendințele. Vedem aici 18 ratificări suplimentare de statele membre ale uh, documentelor Consiliului Europei și 14 noi ratificări a convențiilor și protocolelor Națiunilor Unite. E bine, dar uh, nu trebuie să ne culcăm pe lauri. Uh, am uh, văzut că au fost ratificate prevederile Convenției de la Istanbul privind violența împotriva femeilor. Sigur, această convenție uh, va fi ratificată în continuare, sperăm, de alte state membre. Deci acestea sunt numai câteva um, imagini um, instantanee a ceea ce veți uh, găsi în acest raport. Sper că veți putea utiliza capitole concrete în munca dumneavoastră de zi cu zi uh, la diferite dosare pe care le analizați în această idee au și fost uh, uh, elaborate, nu ca să citiți de la A la Z, ci uh, să citiți fiecare capitol uh, în parte cu mare atenție. Una dintre chestiunile la care ne gândim pentru raportul de anul viitor este continuarea uh, discuției care avansează foarte rapid în ceea ce privește statul de drept. Vă mulțumesc, domnule președinte. Well, thank you very much. I'm going to... Mulțumesc foarte mult. Acum solicit celor prezenți să intervină în discuție. Sigur că următorul punct de pe ordinea noastră de zi se va referi la raportul delegației care s-a deplasat la Viena în februarie delegație la care v-ați uh, referit acum câteva momente. Avem uh, două persoane înscrise. Începem cu domnul Graham Watson. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Spun acest lucru în calitate de persoană care a avut onoarea să conducă această comisie în momentul în care a fost luată decizia de a înființa această agenție cu privire la drepturile omului la Viena. Și de asemenea sunt recunoscător uh, președintele acestei agenții pentru prezentarea acestui raport cuprinzător. Transmit uh, regretele colegului meu, lui Michel, care este raportor uh, cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Uh, Uh, dânsul nu poate fi prezent astăzi, însă grupul ALDE își pune mari speranțe în activitatea acestei agenții. Am solicitat Uniunii să nu dea dovadă de timiditate în utilizarea instrumentelor prevăzute în tratatele noastre, inclusiv cele de la articolul 7 a tratatului și ne-am dorit ca atât Comisia cât și Consiliul să fie mai active în promovarea drepturilor fundamentale. Și știu, domnule Chiron, că s-a auzit o solicitare repetată din partea Parlamentului în a folosi mai mult agenția dumneavoastră pentru consolidarea acestor drepturi. Și aș dori să spun uh, acest lucru și în contextul unei dezbateri pe care am avut-o săptămâna trecută la Strasburg. Credeți că agenția ar putea uh, veni cu raportări uh, și în ceea ce privește utilizarea articolului 2 uh, din tratat, pentru că mie mi se pare că situația pe care o prezentați dumneavoastră la pagina 5 din raportul pe 2012, acolo unde vorbiți de preocupări în ceea ce privește statul de drept, în special uh, independența justiției din anumite state membre și faptul că acest lucru a aruncat o umbră în ceea ce privește accesul la justiție în 2012 și vorbiți de evenimente din anumite state membre care au pus sub semnul întrebării în statul de drept. Acest lucru ni se pare că s-a răutățit și mai mult în 2013 și ne-am dorit ca dumneavoastră să fiți mai activi în această privință și mă întreb uh, ce anume am putea face noi pentru a vă susține activitatea din acest domeniu. Și aș dori să vă pun o întrebare și cu privire la o chestiune care nu se regăsește în raportul dumneavoastră, dar a căror principii au fost evocate, și este vorba de principiul discriminării împotriva etnicilor ruși. Ne aflăm în momentul de față în uh, cadrul președinției lituaniene. Și eu cred că Lituania oferă cel mai bun exemplu din toate statele baltice atunci când este vorba de abordarea unora dintre problemele cu care se confruntă comunitatea etnicilor ruși. Și mă întreb dacă agenția dumneavoastră s-a gândit vreodată să colecteze date cu privire la situația etnicilor ruși din statele baltice, dacă veți avea în vedere acest lucru și dacă veți colabora și cu președinția litu- lituaniană în această privință în aceste șase luni. Am solicitat de asemenea și președintei Gribius Coite acest lucru săptămâna trecută de a reuni Uh, responsabilii din statele baltnice pentru a discuta provocările cu care se confruntă etnicii ruși din statele baltice și pentru a vedea dacă nu putem face ceva pentru a le îmbunătăți situația. Permiteți-mi să dau cuvântul unui alt vorbitor înainte de a vă da cuvântul să răspundeți. Are acum cuvântul domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc uh, președintele agenției pentru această prezentare. Am avut ocazia să ne întâlnim acum 3-4 uh, luni uh, la sediul agenției dumneavoastră de la Viena și aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru ospitalitate și pentru discuțiile pe care le-am purtat în cursul vizitei noastre și la care au participat, evident, și alți colegi de-ai noștri ce a fost, într-adevăr, și pentru noi o discuție constructivă care ne-a făcut să ne gândim cum anume am putea folosi mai bine uh, activitatea agenției dumneavoastră în lucrările noastre de aici și cum am putea să dezvoltăm mai departe cooperarea pe viitor. V-am urmărit uh, introducerea și mi-aduc aminte și de discuțiile pe care le-am avut cu ocazia vizitei noastre. O chestiune pe care am abordat-o și atunci. Avem uh, angajamente în ceea ce privește dezvoltarea în statele membre, avem și evoluții în anumite domenii. Toate lucruri menționate în raportul dumneavoastră și este vorba de elemente cruciale pe care de care avem nevoie în activitatea noastră, dar mai avem nevoie și de propuneri specifice. Pentru a înțelege mai bine aceste preocupări. Și mă întreb dacă puteți face mai multe în această privință, dacă puteți să ne oferiți mai multe exemple de bune practici pe care să le putem folosi. Deci, încă o dată, dacă ați putea, dumneavoastră, ca agenție, să faceți câteva astfel de propuneri. Și apoi, interacțiunea dintre serviciile dumneavoastră și uh, comentarii care vin din alte părți pe care le primim. Acum o lună, de pildă, un raportor special al Națiunilor Unite a fost aici în rândul nostru și a vorbit despre respectarea drepturilor fundamentale ale migranților din Europa. prezentarea inclusă și anumite studii de caz din Italia și Grecia. Mi-aduc aminte că acum un an ați avut și dumneavoastră astfel de studii de caz și mă întreb dacă există o interacțiune aici, între diferitele rapoarte. Dacă ar fi util pentru agenția dumneavoastră dacă am organiza un fel de coordonare a acestor rapoarte. Întreb dacă acest domn raportor va adus la cunoștință aceste aspecte. Va solicita comentarii? Și mă întreb de asemenea cum anume activitatea dumneavoastră ar putea deveni utilă pentru toți cei care activează în acest domeniu. Vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate, mulțumesc pentru ceea ce faceți și doresc să vă asigur că și eforturile Parlamentului se concentrează asupra modului în care am putea utiliza mai bine lucrările dumneavoastră și elementele pe care ni le furnizați în fiecare an. Mulțumesc foarte mult! Și doamna Tano, ca alt membru care a participat la această delegație, ar dori și dânsa să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit uh, și domnului uh, Chierum și echipei uh, sale. Și eu am făcut parte din această delegație în luna februarie. A fost o vizită foarte interesantă. Și știți că dacă nu vedeți uh, la fața locului, nu înțelegeți neapărat cum anume funcționează aceste mecanisme. Însă nu este vorba aici de o știință exactă și cred că ar trebui să extindem uh, sfera respectării drepturilor fundamentale. Știm că există probleme. Au existat și acorduri cu Consiliu. Dar, de asemenea, am constatat și o lipsă de ambiție în ceea ce privește extinderea mandatului agenției. Acum, analizând um, broșura pe care ați așașat-o raportului dumneavoastră, Aș avea întrebare legată de capitolul de la pagina 33 și 34 cu privire la discriminarea etnică. Dumneavoastră spuneți că nu există prea multe date disponibile. cu privire la infracțiuni împotriva romilor, infracțiuni bazate pe xenofobie și așa mai departe. În calitate de deputată am înaintat de curând o întrebare cu privire la crimele extremiste și vă întreb acum pe dumneavoastră cum credeți că ar fi posibil să îmbunătățim colectarea acestor date în anumite state membre, inclusiv în uh, cel din care provin eu, în Letonia. Știu că se înregistrează aceste fapte, dar nu sunt menționate dumneavoastră în acest tabel 3. Deci, iată întrebarea mea. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Bronx. Thank you. <clears throat> Mulțumesc. Dintre toate drepturile, cel mai important și chiar cel mai fundamental este cel politic, drepturile politice, fără de care nu s-ar putea înregistra schimbări politice, iar uh, democrația nu ar putea funcționa. Printre acestea, libertatea de exprimare este esențială. Fără libertatea de exprimare nu putem avea dezbateri sau niciun fel de dezbatere care să merite acest nume. Libertatea de exprimare este uh, menționată foarte rar, dacă este menționată vreodată în acest raport. Eu n-am găsit niciun fel de referire. Și atunci uh, mă întreb de ce nu apare și ea, pentru că știu că agenția, sau îmi imaginez că agenția uh, uh, apără dreptul la libertate a exprimării și mă întreb dacă uh, această libertate de exprimare este încurajată numai atunci când uh, se simte că se ajunge la un consens, oricum. Ei bine, care este efectul uh, acestei libertăți mascate de a incita la ură împotriva uh, partidelor și împotriva acelor, acelor grupuri uh, cu care suntem în dezacord. Mulțumesc, doamna Mețola, vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, un membru destul de nou în, acest, um, în această comisie și nu am putut participa la delegație. Sunt uh, din Malta și am fost, uh, și am fost puțin surprinsă să aud că vorbiți despre lipsa de solidaritate și că implicați Malta în acest, în acest fenomen. În țara mea avem senzația că Malta este singură în uh, gestionarea povarei, uh, poverii uh, azilului și a migrațiilor. Raportul dumneavoastră spune foarte clar că Statele Unite au fost mult mai generoase și mult mai disponibile să ajute în acest domeniu. Însă, din punct de vedere mm, ca politician, dacă vreți, mi este foarte greu să justific un astfel de argument în fața țării mele. Și aș vrea să vă întreb, ce face agenția sau ce își propune să facă? În ceea ce privește propunerea de noi măsuri de solidaritate care ar putea ajuta cu adevărat țara mea, pentru că, după cum știți, Comisia s-a reîntors asupra angajamentului său cu privire la organizarea unei scheme de um, relocalizare permanentă. Și cred că este rolul agenției dumneavoastră de a arăta cum poate fi pusă în aplicare solidaritatea și asta în fața unor țări cum este țara mea. Mulțumesc! Domnul Clas. Ca și domnul Brons, aș dori să vă pun o întrebare legată de libertatea de exprimare, pe de o parte. Și pe de altă parte, aș fi vrut să vorbim și despre neutralitatea politică, care ar trebui să fie o caracteristică esențială pentru dumneavoastră. Pentru că văd în pagina, la pagina 207 din versiunea în limba franceză a raportului anual o referire la Frontul Național din Franța, partid care dă dovadă de atitudini xenofobe, antimusulmane. Uh, de asemenea, se vorbește și despre Partidul Libertății din uh, țările de jos, în același context. Nu trebuie să uităm că acestea sunt partide democratice care reprezintă o bună parte din electorat și care vorbesc despre probleme de societate care sunt reale și care preocupă, care preocupă cetățenii noștri. Probleme însă care sunt păstrate sub tăcere de către celelalte partide și de către guvernele alese. De asemenea, există și organizații cu caracteristici specifice. Cred că sunt prea multe taburi aici și prea multe subiecte despre care nu avem voie să vorbim. Uh, atunci cum să găsim o soluție la o problemă dacă nu vorbim despre ea, iar Agenția pentru Drepturile Fundamentale contribuie la această situație, pentru că vorbim despre violență rasistă și toate aceste concepte sunt amestecate între ele, făcându-se un amalgam între partide care au legitimitate democratică, pe de o parte, și violența rasistă rasistă care, într-adevăr, poate să existe. Într-adevăr, trebuie să luptăm împotriva acestui rasism, împotriva acestor tendințe xenofobe, dar ele nu au nicio legătură cu existența unor partide democratice. Iată o practică care mi se pare cu adevărat inacceptabilă. Dacă dorim să avem neutralitate politică, nu ar trebui să lăsăm Agenția pentru Drepturile Fundamentale să declanșeze un război împotriva unor partide legitime din punct de vedere democratic sau împotriva reprezentanților acestora. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vroiam să iau uh, cuvântul, dar după ce i-am ascultat pe unii dintre colegii mei, am decis să vorbesc și eu. În primul rând, aș dori să mulțumesc agenției pentru activitatea sa. Cred că reprezintă un instrument prețios pentru noi. Uh, inclusiv în ceea ce privește propunerile concrete pe care le putem face. Acesta este rolul dumneavoastră și puțin, sunt puțin surprinsă când uh, îi aud pe colegii mei că vă cer să faceți propuneri politice. Eu știu că aveți un mandat, știu că puteți face recomandări, dar că acestea le înaintați instituțiilor europene actuale și știm cu toții cei care suntem aici care sunt problemele, care sunt blocajele și cine nu vrea să avanseze în implementarea drepturilor fundamentale. Ca urmare, unii din colegii mei n-ar trebui să, uh, să um, dărâme acest uh, echilibru al puterilor, pentru că știm foarte bine de unde vin uh, problemele, iar constatările dumneavoastră sunt cu adevărat obiective. Înțeleg că ne atrageți atenția mai, asupra mai multor subiecte și aș face aici o legătură cu proiectul de raport al domnului Michel. Cred că nu putem să ne mulțumim să ne limităm la acele reguli aplicabile și la modul în care sunt ele aplicabile. Cu siguranță există reglementări valabile în interiorul Uniunii Europene. Asta ne spune și dumneavoastră. Consiliul Europei ne-a spus-o și el. Și uh, Colegul meu grec ne-a spus-o și el, ne-a spus-o și raportorul Națiunilor Unite pentru situația imigranților. Este clar că nu putem rămâne stadiul în care suntem. Iar legitimitatea democratică, am văzut-o deja în dezbaterea anterioară privind situația din Ungaria, e bine, această legitimitate democratică nu mai poate justifica orice. Bine, am fost aleși, dar asta nu înseamnă că, având această legitimitate democratică, ne putem permite să nu respectăm regulile. Când aderăm la Uniunea Europeană, aderăm la un set de valori și problema astăzi este că nu știm cum să facem pentru ca aceste valori să fie cu adevărat aplicate pe teritoriul Uniunii Europene și lucrurile nu funcționează bine, cum ne-ați spus și dumneavoastră. Deciziile Curții Europene pentru Dreptul Omului uh, arată din plin acest lucru și în continuare a ceea ce a spus colegul nostru mai devreme, legitimitatea democratică nu justifică în niciun fel uh, uh, afirmațiile rasiste și noi săptămâna trecută nu am fi putut să-i uh, ridicăm imunitatea parlamentară doamnei Le Pen dacă nu ar fi existat o procedură în justiție deschisă împotriva ei. Deci vom lăsa justiția să își facă treaba. Pentru că dacă nu facem asta, este absolut normal să ne găsim în fața tribunalelor. Justiția trebuie să decidă. Din păcate, există partide care au fost alese în mod democratic, dar care depășesc această limită roșie și care nu ar trebui să, fi, să fie tolerate în numele democrației. Mulțumesc, doamnă! Acum îi voi invita pe vizitatorii noștri să răspundă și aș adăuga și eu um, un punct, și anume, aș vorbi despre minorii neînsoțiți, mai ales atunci când este vorba despre copii care sunt primiți și apoi supravegheați în țările în care ajung din Uniunea Europeană. Am făcut o vizită recent în Suedia și acolo există un nivel foarte mare de generozitate din punct de vedere social pentru astfel de situații. Însă, cred că continuăm să fim destul de îngrijorați de această nouă tendință printre mulți copii care uh, deseori sunt utilizați de către alte persoane, de către infractori sau de către alte persoane, dar în orice caz uh, drepturile lor fundamentale sunt încălcate atunci când sunt transferați sau mutați de aceste persoane dintr-un loc în altul, de aceste persoane care nu se gândesc deloc la interesul lor. Și vă întreb dacă există modalități de a gestiona în mod adecvat aceste situații și modalități în care am putea să îi sancționăm pe cei care tratează astfel uh, un grup atât de vulnerabil din societatea noastră. Vă invit acum să răspundeți la toate aceste întrebări. Îmi pare rău, au fost foarte numeroase și nu avem foarte mult timp de la dispoziție, dar ne face mare plăcere să vă ascultăm. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Cred că o să îi dau cuvântul colegului meu pentru a răspunde la întrebări, pentru că ele au fost întrebări țintite, detaliate, legate de munca noastră de zi cu zi. Mulțumesc pentru numeroasele întrebări constructive foarte bune pentru comentariile și feedback-ul la uh, raportul anual. Știu că colegii mei care sunt în sală iau notițe foarte atent pentru că sigur că ele vor influența și viitorul uh, raport și alte activități uh, desfășurate în cadrul uh, agenției. O să iau întrebările uh, pe rând. Uh, Uh, și dat uh, fiind constrângerea de timp, nu o să elaborez prea mult la fiecare uh, întrebare. În primul rând, domnului Watson, în legătură cu raportul anual și modul în care acesta s-ar corela cu articolul 2. Ce am făcut în această privință? În primul rând, dați-mi voi să spun că articolul 2 uh, este cadrul multianual al mandatului nostru uh, de bază. Acest lucru se poate uh, regăsi în raportul anual. De aceea acționăm în lumina discuțiilor recente, atât în cadrul Parlamentului cât și în cadrul Consiliului, în legătură cu modul în care în viitor am putea să dezvoltăm și mai mult raportul anual pentru a contribui la acest lucru. Agenția poate să contribuie cu cunoștințe atât din uh, rezultate din cercetarea noastră, documentarea noastră, precum și cele primite din partea Consiliului Europei, Națiunilor Unite și alte organisme, pentru a avea tot mai multe cunoștințe legate de chestiunile abordate în articolul 2. Apoi, există uh, și o opțiune ce decurge din uh, regulamentul uh, Consiliului când a fost instituită agenția, în care se spune că Consiliul ar putea să solicite uh, asistență în legătură cu uh, probleme legate de articolul 7 sau care cad sub incidența articolului 7 din activitatea agenției. în ceea ce privește discriminarea împotriva etnicilor ruși. În 2008 și 2009 am făcut un studiu privind minoritățile. S-a hotărât de către Consiliul de Administrație că un astfel de studiu va fi făcut din 5 în 5 ani. Așadar, anul viitor vom uh, elabora un uh, astfel de studiu, nu numai pentru a avea o imagine a situației, ci pentru a vă oferi date în legătură cu tendințele uh, prezente și viitoare, uh, cu inițiativele politice sau alte inițiative care au avut un uh, impact asupra rasismului. Din nou, în această situație vom cuprinde și etnicii ruși pe durata președinției lituaniene, împreună cu președinția, vom uh, organiza conferința privind crimele uh, generate de acte de ură. Nu știu care sunt încă detaliile unei astfel de conferințe care va fi organizată împreună cu președinția litaniană, dar așa cum ați spus, este o practică bună. În legătură cu cele spuse și uh, întrebarea domnului Papa Nicolau, privind modul în care am putea să venim cu propuneri concrete. Din nou, Consiliul de Administrație a discutat tocmai această relație uh, cu raportul anual și alte aspecte ale activității noastre dacă avizele noastre ar putea să fie mai riguroase și vrem să vedem ce se poate face pentru a veni cu sugestii mai concrete pentru a sugera căi posibile de urmat. Așa cum ați spus, sarcina noastră este de a trasa politici și de a ajunge la soluții, iar noi putem să venim cu contribuții uh, din punct de vedere al informației. Sigur, uh, construirea instituțiilor, uh, elaborarea metodologiilor presupun resurse umane considerabile. ne coordonăm foarte strâns cu alte organisme Uh, cu raportorul special pentru probleme de migrație care a venit la Viena și a discutat cu colegii, uh, a analizat concluziile noastre, activitatea noastră uh, legată de granița turco-elenă. Apoi există o colaborare cu alți actori, cum ar fi Consiliul Europei și alte organisme ale Națiunilor Unite. Trebuie să subliniez uh, cooperarea excelentă pe care am avut-o cu alte agenții ONU în legătură cu crimele din ură. În septembrie vom avea o întâlnire cu Europol, uh, uh, Eurojust și CEPOL pentru a vedea ce putem să facem în privința acestor crime motivate de ură. Deci e un exemplu de astfel de activități. În uh, ceea ce privește cele spuse de doamna Stanoca și întrebarea legată de modul în care putem să îmbunătățim culegerea, uh, colectarea datelor, o să vă dau un exemplu cu ceea ce facem în legătură cu populația Roma. În 12 state membre încercăm să identificăm uh, indicatori cheie asupra cărora statele membre să convină. Sperăm că ă, acesta este un imbold nu numai în legătură cu populația Roma, ci în general cu ă, discriminarea pe motive de rasă. Uh, după 5 ani uh, avem în continuare nevoie de date în legătură cu uh, discriminările la care este supusă populația Roma. Și așa cum am spus și la răspunsul anterior, aici în legătură cu Eurojust, Europol, cu statele membre, încercăm să vedem cum putem să convenim uh, asupra două sau trei motive care duc la astfel de crime și să vedem uh, dacă avem de a face cu crime, uh, cu violență, pentru că chiar și în cele patru uh, țări pe care le-am menționat, deci chiar în aceste în acest caz nu putem să facem o comparație a datelor pentru că ele procedează diferit. Vom uh, încerca să vedem ce am realizat în această privință. Uh, domnul Bronz a plecat, dar în ceea ce privește libertatea de exprimare, sigur că suntem pentru libertatea de exprimare, dar motivul pentru care nu există un uh, capitol aparte pe această temă este că uh, nu face parte din uh, cadrul multianual. Raportul urmărește acest cadru multianual. În ceea ce privește toată activitatea noastră legată de crimele din ură, nu ne-am axat pe aceste discursuri care incită la ură ne preocupă libertatea de exprimare, vrem să protejăm libertatea de exprimare, dar în alt context uh, avem în vedere și această dimensiune a discursului care incită uh, la ură și care duce la crime în final. Uh, doamnei Mețola, în ceea ce privește Malta, ceea ce putem să facem și uh, în diferite uh, contexte am ridicat problema solidarității. Solidaritatea ca parte a regimului de protecție. În uh, istoria protecției acordate uh, refugiaților vedem că componenta solidaritate este foarte importantă uh, pentru a asigura ca refugiații să iasă din uh, situația precare în care se află și pentru asta e nevoie de solidaritate. Aș vrea să reamintesc uh, povestea veche din 79 când am avut loc uh, când a avut loc conferința de la Geneva și în care uh, s-a convenit asupra 250 de mii de uh, locuri, situri de relocale, relocare pentru uh, poporul vietnamez. Deci am învățat foarte mult din aceasta atunci. Dar cunoașteți nivelul discuțiilor care se poartă la nivel european mai bine decât o cunosc eu. În ceea ce privește cele spuse de domnul Clas, um, legitimitatea democratică, sigur, nu contestăm demo legitimitatea democratică, ceea ce uh, contestăm sau ceea ce vrem să analizăm este cum să protejăm minoritățile etnice, alte minorități și cum acest lucru este valorificat în arena politică. Doamna Vergia. A fost mai degrabă un comentariu la articolul 2 și valorile din articolul 2. Apoi, uh, întrebarea pusă de președintele de ședință în legătură cu uh, minorii neînsoțiți, cum sunt uh, utilizați în mod potențial de infractori. Sunt mulțumit de... Și dacă suntem mulțumiți de regimul pe care îl avem, aș spune nu, Am put un exemplu din 2009 pe care îl prezentăm în uh, raport în legătură cu minorii neînsoțiți, un număr mare de copii care au fost găzduiți în uh, uh, centre de azil, au fost înregistrați, după care au dispărut prin adopții ilegale sau că a fost vorba despre industria uh, sexului sau a fost vorba de cazuri în care au fost implicați în prelevare de organe pentru transplant. Deci, o să o spun încă o dată, nu cred că avem structurile adecvate uh, pentru a-i proteja pe acești uh, copii. O să ne implicăm și mai mult în problema formelor severe de exploatare a muncii, de sclavie, care implică și copiii. Și vom dedica o analiză specială copiilor. Președintele, Uh, vă suntem recunoscători uh, că ați venit astăzi uh, aici și că ați prezentat raportul atât de amănunțit și că ați răspuns la întrebările colegilor. O să trecem la un punct legat de vizita noastră la Viena, dar acum, la terminarea acestui punct, vă mulțumim amândurora. Uh, on point four, um, I... Așadar, la punctul 4 am fost rugat de președintele Comisiei pentru că lucrurile sunt uh, legate, fiind vorba de prezentarea raportului delegației care s-a deplasat la Agenția pentru Drepturile Fundamentale în uh, februarie, delegație care a fost condusă de președintele nostru și um, din care au mai făcut parte domnul Papa Nicolau și doamna Tadonca, și de asemenea și doamna Lunacek în calitate de uh, parlamentară a uh, Austriei. De asemenea, au avut loc discuții în ceea ce privește uh, prioritățile strategice pentru 2013, o potențială adâncire a cooperării între PE și agenție și în ceea ce privește activitățile legislative și, de asemenea, au avut loc discuții și în ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru perioada 2013-2017. Delegația s-a întâlnit cu directorii FRA, șefi de departamentul și experți, reprezentanța ONG-urilor. Managerii de proiect și experții au oferit detalii în ceea ce privește proiectele cele mai relevante, inclusiv proiecte uh, la nivel UE, violența împotriva femeilor, uh, experiențe a persoanelor LGBT, situația comunităților uh, evreiești, care s-a referit la nouă țări. Delegațiile au subliniat nevoia de a repeta astfel de vizite uh, în mod regulat și de asemenea, importanța monitorizării riscurilor a creșterii extremismului în UE, raportări cu privire la practici promițătoare în statele membre și, de asemenea, uh, oferirea de soluții legislative mai sistematice și recomandări de ordin politic în baza datelor. Delegația a discutat, uh, de asemenea, și măsuri de follow-up în domeniul Uh, oferit de consultanță din partea experților FRA, în special în ceea ce privește gestiunea uh, frontierelor, azil, drepturi procedurale, protecția datelor, discriminare și integrarea Roma, așa cum s-a menționat și astăzi. De asemenea, S-a discutat și despre posibilul rol al FRA în ceea ce privește monitorizarea extremismului și a discursurilor din ură în uh, cadrul Uniunii Europene. Ultima sesiune a fost dedicată schimbului de vederi cu reprezentanții uh, al ONG-urilor din Austria. Iată deci o sinteză pe scurt uh, am fost rugat de domnul președinte să vă prezint această sinteză. Dacă doriți să mai completați, vă rog să o faceți în mod succint, altfel va trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc! Very well, ladies and gentlemen. Point five. Prea bine, doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de valorificarea potențialului cloud computingului în Europa. Ce raportor este doamna Judith Sargentini din partea verzilor. La com comisia din 29 mai s-a prezentat proiectul de raport și de la acea dată au fost înaintate 54 de amendamente. Așadar, pentru început voi da cuvântul doamnei raportor și apoi voi deschide dezbaterea. După aceea sper de asemenea că și comisia va face câteva comentarii vis-a-vis -vis de amendamentele care au fost înaintate. Așadar, Judith, ai cuvântul. Ce mare plăcere este uh, ca dumneavoastră să conduceți această ședință. Mulțumesc că cu toții ne îndreptăm oarecum uh, spre vacanța de vară, așadar nu știu câți uh, colegi sunt prezenți acum aici pentru comentarii, dar pe lângă cele 54 de amendamente care au fost înaintate, de asemenea am avut parte și de prism, tempora și aceste chestiuni au uh, declanșat uh, încă o dată o dezbatere în Europa în ceea ce privește protecția datelor și colectarea datelor. De asemenea, probabil mi-a schimbat și eu uh, opinia în ceea ce privește acest raport cu privire la cloud computing și am înaintat de asemenea împreună cu alți raportori din umbră amendamente prin care clarificam că e nevoie de protejarea cetățenilor uh, noștri nu doar împotriva criminalității în uh, uh, pe net, dar și împotriva abuzurilor din partea guvernelor. Am distribuit deja propuneri de amendamente de compromis. Dintre cele 54 de amendamente înaintate, majoritatea sunt foarte constructive și voi încerca să le includ în amendamentele de compromis. Apoi mai sunt și amendamente care sunt destul de similare și aș dori să știu care este și părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de modul în care am reușit să includ și ideile dumneavoastră în amendamentele de compromis sau dacă credeți că v-am lăsat pe din afară. Amendamentele de compromis finale le voi prezenta după vacanța de vară. Este însă totuși un amendament și anume amendamentul 45 a domnului Papa Nicolau și a domnului Gabriel, care se referă la drepturile de proprietate intelectuală, unde eu aș propune să nu includem acest lucru în uh, aviz, pentru că este împotriva uh, argumentelor mele care vizează transparența și protecția uh, cetățenilor care resuscitează oarecum uh, dezbaterea cu privire la acta împotriva căreia am votat. Și apoi mai sunt două amendamente unde mi-aș dori clarificări și este vorba de 46 a domnului Scuria și 47 a lui Lorenzo Fontana unde se solicit o atenție specială în ceea ce privește tinerii vulnerabili și protecția copiilor în lumea digitală. Cum anume trebuie să înțeleg aceste amendamente? Uh, dacă colegii sunt de față, poate îmi pot explica, altfel uh, voi solicita în scris. Asta și din perspectiva dezbaterii pe care am avut-o Uh, cu privire la abuzul copiilor și abuzul sexual uh, al minorilor uh, pe internet. Și aș dori să-mi explicați cum anume aceste lucruri ar îmbunătăți acest aviz. Atât deocamdată în ceea ce privește comentariile mele introductive. Mulțumesc foarte mult! aș ruga acum pe raportorii din umbră să intervină, mai întâi Axel Foss. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. Mai întâi, vis-a-vis -vis de amendamente, 28 uh, al doamnei Intfeld, uh, care mi se pare unul foarte bun și care cred că ar trebui inclus, de asemenea, și amendamentul 23 a doamnei Hankes un pic deprisos la nivelul amendamentelor. Mi se pare, pe de o parte, amendamentul 13 a doamnei raportor sau amendamentul 36 a doamnei Zipel, pentru că acele reglementări despre care se vorbește acolo sunt uh, de la sine înțelese și nu ar trebui acum să deschidem o nouă discuție aici, ci ar trebui ca aceste lucruri să fie foarte clare în regulament. În ceea ce privește întrebarea doamnei raportor vis-a-vis -vis de amendamentul 46 și această chestiune, cred că își are locul în regulament și nu în acest raport, pentru că acolo este locul unde ar trebui reglementate chestiunile vis-a-vis -vis de protecția datelor și nu altundeva. Vis-a-vis -vis de propriile amendamente, consider că am fost uh, luat în seamă amendamentul 2 de compromis uh, e bine. În ceea ce privește 21 și 26, din motive sistematice, poate o anumită departajare și delimitare ar fi binevenită și în ceea ce privește 43, aici, din punctul meu de vedere, ar fi mai bine să nu acordăm din nou misiunea Comisiei de a respecta drepturile fundamentale, ci am putea include acest lucru în textul dispozitiv, însă aceste lucruri sunt de asemenea de la sine înțelese, pentru că uh, Sigur că administrația noastră trebuie să țină cont de ceea ce figurează în uh, legislația cu privire la drepturile fundamentale. Deci nu mai trebuie reluate aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 48. Aici am senzația că nu, a, nu s-a ținut cont, deși mi se pare foarte rezonabil ce propun eu acolo. În ceea ce privește amendamentele de compromis la care s-a referit și doamna raportor, la 4A și 2A9, la 4A e vorba de toate chestiunile legate de prism și spionaj. Ei bine, în plen doar tocmai am uh, adoptat o rezoluție și nu cred că ar trebui reluat și în, text, uh, în acest text, poate că la partea introductivă am putea face o trimitere pentru că ar trebui să respectăm votul plenului Parlamentului. Iar în ceea ce privește amendamentul de compromis 2A9, de asemenea, mi se pare că tot regulamentul ar trebui să includă acele lucruri și nu ar trebui noi să le discutăm din nou în acest aviz. Mulțumesc foarte mult, doamna Zipel. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mă refer la amendamentele concrete, ci mai degrabă la am să reiau de unde a pornit domnul Fos. Unele lucruri ar trebui să fie de la sine înțelese. Însă dacă din toate deciziile și avizele noastre am eliminat tot ceea ce ar trebui să ni se, ceea ce ni se pare de la sine înțeles, atunci textele noastre ar fi mult mai scurte. Însă cred că nu strică să facem trimiteri din când în când, pentru că un lucru care pentru unii dintre noi este de la sine înțeles, nu e neapărat și pentru alții. Nici sancțiunile cred că nu ar fi neapărat nepotrivite și ar trebui menționate pentru că sistemul cloud computing este altceva decât sistemele cu care lucrăm în mod obișnuit. Se pune întrebarea unde se află acest cloud. Există informații cum că anumiți furnizori salvează aceste date în chiar mai multe locuri odată, motivul fiind că, bun, dacă se strică un server, datele mai figurează și altundeva, însă acest lucru ridică noi probleme și de aceea cred că se impune menționarea sancțiunilor. Și apoi această corelare cu prism, da, chestiune de actualitate. Bun, am adoptat o rezoluție, dar o rezoluție nu enumără pași concreți de acțiune. Și eu cred că aceste informații au arătat și o dimensiune cu totul nouă, pentru că nu e vorba doar de protecția datelor. Pentru că dacă serviciile secrete, pentru care există regulamente în vigoare pot pur și simplu să-și scoată aceste date și în America se pregătește tocmai un nou regulament uh, prin care serviciile secrete ar avea acces imediat la tot felul de date. Deci, din acest context, ar trebui să regândim lucrurile și cloud computing-ul ar trebui inclus aici, pentru că problema nu este doar a protecției datelor, ci și faptul că anumite state adoptă legi care le permit acces la date, un acces pe care noi nu le am dorit. Aș dori în final să mulțumesc și doamnei raportor care a făcut eforturi de a include diferitele abordări și cred că a fost și o încercare pentru noi toți de a defini acest concept al cloud computingului și cred că cu acest raport reușim să avem o abordare care să arate diferențele și diferitele abordări ale cloud computingului, dar și diferitele evoluții actuale. Mulțumesc foarte mult, domnul Triantiflides. Uh, uh, mulțumesc, aș dori să-i uh, mulțumesc raportoarei pentru activitatea sa, pentru că, așa cum a spus, acest subiect devine din ce în ce mai important, având în vedere scandalul PRISM și tot ceea ce se întâmplă la ora actuală. Sunt de acord cu doamna Sipăl în ceea ce privește abordarea pe care ne-a prezentat-o. Acum, cu privire la amendamentele de compromis, sunt în general de acord cu ele. Consider că răspund uh, provocărilor pe care le avem aici și uh, riscurilor cu care se confruntă utilizatorii cloud computingului. Dore, doresc să salut existența unui paragraf complet privind uh, supravegherea la scară largă de către autorități. Aici soluția nu este una evidentă și cred că acest lucru ar trebui să se spună foarte clar, așa cum se sugerează în amendamentele înaintate de unii dintre colegi. În acest sens, am sugerat să se ceară companiilor care se află sub jurisdicția unei țări terțe să furnizeze Uniunii Europene avertizări atunci când datele acesteia uh, pot să facă obiectul unei supravegheri întărite din partea unei țări terțe. Și mă bucur că și Sofie Intveld a cerut acest uh, lucru. În acest sens, s-ar putea să mai înaintăm niște amendamente, însă, în general, considerăm că acest raport trebuie să fie clar și concis uh, și să prezinte prioritățile. Mulțumesc! Aș invita acum Comisia să ia cuvântul, doamnă Vodeca. Sorry, one of you. Uh, sorry, I can speak uh, on behalf of DG Connect. Excuse me. Îmi cer scuze. Colega noastră, doamna Vodeca, nu este uh, prezentă. Eu reprezint DG Connect și aș putea să vorbesc despre reuniunea care a avut loc anterior, uh, la care au participat câțiva dintre colegii mei și um, părerile pe care le-au exprimat ei uh, sunt în continuare valabile și pot să le reiterez. Și uh, apoi voi da cuvântul colegilor de la DG Just, pentru că multe din alineatele din aviz intră în, la capitolul protecției datelor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu avem observații speciale cu privire la acest aviz. Așa cum spuneau și colegii, suntem foarte mulțumiți de rezultatul la care s-a ajuns în aceste, în aceste discuții. Uh, doamna raportor, doriți să reveniți și să extrageți concluziile? Doamna Sipăl uh, a spus foarte elocvent că în această dezbatere nu există nimic evident. Cred că trebuie să afirmăm în continuare că nu este nimic evident, chiar dacă unii consideră că este evident că trebuie protejate datele și că suntem uh, gata pentru aceste noi tehnici și aceste noi modalități de lucru care vor schimba modul în care cetățenii și guvernele și companiile tratează datele, schimbându-le complet modelul de afaceri. Așadar, dacă trebuie să reafirmăm lucruri care sunt evidente, atunci trebuie să facem asta. În al doilea rând, nu trebuie să ne temem să repetăm lucrurile, pentru că acest aviz uh, privind cloud computing-ul nu ar fi avut aceeași relevanță acum un an ca acum. Astăzi vedem noi abordări istoria este în curs de a se scrie și atunci trebuie și noi să ne adaptăm. Voi citi rezoluția de săptămâna trecută pentru a vedea dacă suntem în conformitate cu ea, nu neapărat pentru a extrage paragrafe de acolo, ci pentru a ne asigura că nu există niciun fel de divergențe între rezoluție și avizul nostru. În ceea ce privește amendamente suplimentare, Domnule Tranfilides, mi-e teamă că a, ă, termenul de depunere a trecut, dar trebuie văzut ce se poate face cu compromisurile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acest uh, proiect de aviz va fi uh, votat pe 16-17 septembrie la întâlnirea următoare a comisiei noastre. Vă reamintesc tuturor că la ora 5 uh, avem voturi uh, și vă rog să vă asigurați că reprezentanții partidelor uh, sunt pregătiți cu cartelele de vot. Și acum trecem la punctul 6, și anume bugetul pe 2014. Aici raportorul este domnul Ian Mulder, însă înțeleg că Sofie este cea care va prezenta în numele său acest subiect. Pentru început o să dau cuvântul um, reprezentantului comisiei care va um, vorbi despre elementele bugetare relevante pentru comisia noastră și apoi o voi lăsa pe uh, purtătoarea de cuvânt a raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea de a vă prezenta proiectul de buget 2014. O să încerc să vă explic contextul în care am lucrat, constrângerile și metodele de lucru pe care le-am respectat pentru a-l pregăti. Într-o primă etapă este important să subliniem că, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, acest proiect de buget a fost construit într-un context uh, strict de restricții bugetare cu plafoane, precum și într-un context de reducere a resurselor umane, drept consecință a situației economice. Dar dincolo de acest context avem și o situație specială care trebuie subliniată și care este legată de faptul că negocierile au avut loc în același timp, în paralel cu negocierile privind cadrul financiar multianual, ceea ce a complicat lucrurile și mai mult. Trebuie să mai reținem că în ceea ce privește acest cadru financiar multianual, propunerile pe care le avem pe masa autorităților bugetare iau în considerare situația destul de avansată a negocierilor privind uh, acest cadru financiar multianual în data de 26 iunie 2013, ceea ce înseamnă că orice modificare care ar putea rezulta din aceste negocieri și care ar putea necesita niște ajustări pe viitor, va fi integrată în anul în curs prin intermediul unor scrisori rectificative la proiectul de buget. Iată cele patru puncte pe care vreau să le subliniez încă de la început. Un alt punct se referă la temeiul juridic. Vorbim despre fondul azil și migrație, precum și despre fondul securitate internă pentru Direcția Generală Home Affairs, precum și programul Justiție justiție, drept uh, și cetățenie pentru DG Justiție. Uh, iată capitolele care au fost luate în considerare. Probabil că știți că noul temei juridic este în curs de discuție și că uh, unele elemente care ar putea avea consecințe asupra bugetului nu au fost încă rezolvate. Mă gândesc în primul rând la prefinanțare sau la prefinanțarea anuală, așa cum există ea în prezent. În ceea ce privește uh, titlul capitolelor uh, bugetare, o structură ajustată și raționalizată a fost deja propusă uh, în funcție de angajamentul Comisiei de a furniza autorităților bugetare uh, un document de lucru mai transparent și mai bine focalizat în termen de informații. Am făcut acest lucru și cred că astfel se reflectă obiectivele specifice ale noului temei juridic. Considerăm că aceasta este o evoluție pozitivă și în cele din urmă, din acest punct de vedere, Contribuțiile pentru agențiile descentralizate sunt uh, incluse acum într-o linie simplă care reunește elementele bugetare care finanțează și administrația și cheltuielile operaționale. În baza acestui context general pe care l-am descris, uh, putem să mergem acum mai în detaliu, mai ales la rubrica 3, securitate și cetățenie, începând cu angajamentele și continuând cu plățile. În ceea ce privește uh, fondurile pentru angajamente, pentru noile fonduri și noile programe, sumele sugerate în decizia Comisiei corespund programului din cadrul financiar multianual ajustat în funcție de concluziile Consiliului din luna februarie și așa cum au fost acceptate de către Consiliul și de Parlamentul European pe 27 iunie 2013. Pentru perioada 2014-2020, acordul la care s-a ajuns între Consiliu și Parlament prevede în mare o reducere de 16,6% Aici avem principalul motiv care explică reducerea acestei rubrici între 2013 și 2014 nivelul fondurilor care sunt alocate plăților. Au fost, acesta a fost calculat cu foarte mare prudență și reprezintă un minimum strict pe care să permită funcționarea noilor programe și noilor fonduri, precum și închiderea programelor existente în 2013. Posibilitatea de a avea o adoptare tardivă a noilor fonduri și programe a fost și ea luată în considerare, ceea ce a condus la o plată parțială a prefinanțărilor aferente pentru 2014 publice. Orice modificare, și asta este important, orice modificare a nivelului de prefinanțare inițială sau de prefinanțare anuală, modificări care se află acum în negociere, vor avea un uh, impact direct pentru uh, bugetul de uh, plăți pentru 2013. Propunerea Comisiei a fost ghidată de două constrângeri generale pentru agenții. În primul rând, uh, fondurile indicative pentru bugetul acestor agenții pe rubrici, așa cum sunt ele prezentate în cadrul financiar multianual și, în al doilea rând, obiectivul de reducere a personalului în agenții la nivelul de 5% în termen de 5 ani. În plus, Comisia a încercat să reflecteze la nivelul propus pentru contribuția Uniunii și la nivelul de personal pentru agențiile individuale, plecând de la clasificarea acestor agenții în trei uh, rubrici, Cruising Speed, New Task and Startup. Pentru agențiile care sunt deja bine implementate, Comisia a propus o înghețare a subvențiilor din 2014 la nivelul celor din 2013, cu excepție uh, și anume agențiile care au primit uh, eticheta New Task, deci nouă sarcină din partea autorității legislative, este cazul Frontex. Comisia a avut o abordare diferită pentru agențiile startup, agențiile considerate ca demarând. Este vorba despre agenția EU Liza și EU Azo, pentru că acestea uh, au beneficiat de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le au. Și în cele din urmă, contribuția totală pentru agențiile descentralizate în rubrica 3 în 2014 reprezintă o creștere de 4,9% dacă facem o comparație cu bugetul din 2013. Totuși, trebuie să subliniem că această creștere rezultă mai ales din implementarea uh, agenției EU Visa. Iată ce voiam să vă spun, domnule președinte, și sper că explicațiile mele au fost utile și uh, clare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și acum o să-i uh, dau cuvântul lui Sofie Invelt în numele lui Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. O să citesc declarația sa. Cere scuză că nu este aici, uh, dar este uh, într-o uh, vizită și nici măcar Ian Mulder nu poate să fie în două locuri în același timp. Pe 26 iunie, Comisia a prezentat bugetul 2014 în calitate de raportor pentru avizul pentru Comisia Libe, Ian Mulder propune următoarele. Regrete reducerea de 9,4 în angajamente și 8,9 uh, plăți la rubrica 3 în comparație cu bugetul din 2013. Este greu să se explice poziția în ceea ce este proiectul de buget atunci când fondurile, majoritatea acestora, sunt încă negociate. Ian Multer este favorabil ideii ca Comisia și statele membre să facă toate eforturile pentru ca bugetul Uniunii să fie cheltuit în mod eficient. Statele membre ar trebui să împartă uh, sarcinile și să uh, sporească cooperarea lor. Solidaritatea între uh, statele membre Uniune în ceea ce privește azilul și migrația trebuie să fie consolidată, iar bugetul comunitar trebuie să arate un angajament uh, clar în această direcție cu o contribuție adecvată a statelor membre în acest sens. Agențiile trebuie să aibă resurse adecvate pentru a pune în aplicare proiectele și programele care au fost aprobate. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. În primul rând, doamna Keller. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului, în cazul acesta lui uh, Sophie Infeld, uh, mulțumesc uh, comisiei Uh, avizul pe care îl avem, proiectul de aviz pe care îl avem în fața noastră, uh, nu pot decât uh, să-l felicit pe raportor. Punctul 2 este foarte valoros. Cred că este foarte greu să faci orice procedură bugetară când nici măcar nu ai o declarație a Consiliului. Însă, totuși, vom încerca. Aș avea două comentarii în ceea ce este proiectul de aviz. În primul rând, la punctul 3, cred că ar trebui să menționăm și necesitatea de a avea o valoare adăugată pentru banii cheltuiți, pentru că de multe ori se pare că statele membre uh, folosesc uh, fondurile europene uh, așa cum o fac de obicei, deci trebuie uh, să insistăm asupra unei valori adăugate europene Apoi, în ceea ce privește alineatul numărul 5, nu sunt sigură că am înțeles de ce este menționată numai Frontex. Avem uh, uh îndoieli în legătură cu acest uh, lucru. Uh, uh, au fost cheltuiți bani fără consimțământul Parlamentului și uh, cred că nu ar trebui să creăm un precedent. Frontex ar trebui să primească uh, mai mulți bani, dar atunci ce mai putem să spunem despre ASO, care are un uh, rol uh, extraordinar? Deci, uh, la punctul 4, dacă vorbim de priorități, uh, trebuie să uh, vorbim și de banii necesari pentru promovarea acestor priorități. Acestea sunt cele două comentarii, comentarii și sper că raportorul va fi de acord cu ele. Vă mulțumesc. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că nu vreau decât uh, să citesc câteva note pe care mi le-a dat doamna Holmeier, vorbesc în numele ei. În primul rând, doamna Holmeier vrea să îi mulțumească domnului Mulder pentru un proiect de aviz atât de bun. Ea împărtășește punctul de vedere al raportorului cu privire la reducerea cu 3% pe care o consideră inacceptabilă. De asemenea, este de acord cu domnul Mulder în ceea ce privește importanța agențiilor, mai ales uh, cele care au uh, funcții uh, operative. Monica spune în această privință că ar trebui să menționăm în mod specific Europolul și nu numai Frontexul. Și nu e vorba numai de rubrica bugetară 3, ci și de alte linii bugetare Uh, care uh, au fost uh, redusă. De asemenea, doamna Holmeier menționează faptul că noul temei juridic nu a fost încă adoptat. Negocierile privind bugetul sunt în curs de desfășurare. Sistemul inteligent de facturare este important, iar acest pachet trebuie să fie adoptat cât de repede cu putință. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dorește și altcineva să mai ia cuvântul la acest punct? Sofie, vrei să mai spui ceva? Comisia uh, nu a pus uh, întrebări, uh, nici noi nu am pus întrebări, așa încât Comisia nu are de ce să intervină din nou. Termenul pentru depunerea amendamentelor 28 august la prânz. Dacă uh, se acceptă depunerea lor numai în limba engleză. Dacă nu, uh, se depun până pe 14 august pentru a putea fi uh, traduse. de obicei, cred că ar trebui să acceptăm în această parte a anului uh, depunerea amendamentelor numai în limba engleză, ca să avem termenul de 28 uh, al minteri, uh, o să ne sacrificăm vacanța. Deci sunteți de acord cu termenul de 28, astfel încât votul să poată să aibă loc pe 5 septembrie? Mulțumesc! Și mulțumesc încă o dată pentru discutarea acestui punct facem o pauză și votul va avea loc la ora 5 fix. Mulțumesc! We will be moving to the vote in one minute's time, roughly. Thank you. Vom trece la vot în uh, un minut. Vă mulțumesc. Okay, ladies and gentlemen, I... Bun, doamnelor și domnilor, Cred că aveți cartele de vot cu dumneavoastră. Am ajuns uh, la punctul uh, uh, la raportorul la raportul lui Jans Rode propun să trecem uh, direct uh, la vot. IMCO uh, este competentă ca și libe în baza articolului 50. IMCO va vota mâine. Nu am viteza obișnuită a președintelui acestei comisii, dar sper să mă descurc. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Respins. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că este adoptat. Vreți să verificăm? Să verificăm electronic. Votul s-a închis. 18 pentru, 14 împotrivă, deci este adoptat. Mulțumesc. Amendamentul 6 pentru... Nu, a devenit caduc. Eu vorbesc acum de amendamentul 6, care devine și el caduc. E adevărat? Secretariatul îmi spune că trebuie să votăm amendamentul 6. Deci amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat, cred. Amendamentul 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptați. 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Un vot strâns, așa încât să votăm electronic. 72. S-a închis votul. Respins. 21 la 14. 73 pentru, împotrivă. Este un vot pe părți la 73. Îmi cer scuze, spune președintele. Deci la 73, într-adevăr, un vot pe părți solicitat de vers. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Amendamentul 10, vot pe părți, cerut de vers, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a închis votul. 21 pentru, 16 împotrivă. Și partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic amendamentul 12. A votat toată lumea, votul s-a închis. ...23 pentru, 14 împotrivă, deci este adoptat. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 82 electronic. S-a închis votul. 23 pentru, 14 împotrivă. Adoptat. 83 este identic. Deci nu votăm nici 14, ci trecem la compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4 pentru devine caduc. Deci 86 pentru împotrivă Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm 16 electronic. Votul s-a închis. 9 pentru 28 împotrivă, respins în mod clar, așa încât vă rog să ridicați mâinile. 89 pentru împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. 17 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 90 pentru împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, cred că și acesta este adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, putem să-l verificăm pe 91 Votul s-a închis. 15 pentru 21 împotrivă, deci este respins. 92 pentru împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 și 99 identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Să verificăm electronic 20. A votat toată lumea, votul s-a închis. Mă bucur că am verificat 19 pentru 18 împotrivă, deci adoptat. 102, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. patru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 și 110 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 și 112 identice pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 voturi pentru, 19 împotrivă. Intervenție fără microfon din sală. La drept uh, vorbind, uh, dacă ați votat, ați votat. Nu, nu, nu, nu mă las mituit. Dacă colegii sunt de acord, putem relua, repeta acest vot. Așadar, la 29 și 112 votăm electronic. Vă rog să votați. A votat toată lumea, s-a închis votul. Mulțumesc. Acum avem 21 de voturi uh, pentru, 16 împotrivă. Deci s-a mai răzgândit și altcineva. Se adoptă. Bun. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă. Votăm electronic 115. Vă rog să votați. A votat toată lumea. S-a închis votul. 16 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 31. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 15 împotrivă, se adoptă așadar. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 și 118 identice pentru, împotrivă. Verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru față de 17 împotrivă 34 pentru împotrivă. Abțineri. Nu ați ridicat cu toții mâna. Cred că va trebui să verificăm și 34 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Încă o dată v-aș ruga să ridicați mâna. Știu că obosiți pe parcurs, deci acesta a fost răspins. 119. Sunteți de acord să votăm un bloc? 119 până 122 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 35. A votat toată lumea. S-a închis votul. Ei bine. Deci se respinge cu 28 de voturi împotrivă, 9 pentru. În acest caz votăm 123 pentru. Deci tot în bloc, sugerați. Sunteți de acord? 123 până 131. Bun. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Electronic 39. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Alt vot în bloc de la 133 la 141, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul de compromis cu numărul 8. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 15 împotrivă se adoptă. Și acum votăm 142 până la 144 în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 145. Tot în bloc, 145 la 147. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum continuăm cu considerentele. Amendamentul 43. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 43. A votat toată lumea? S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Verificăm aici electronic amendamentul cu numărul 1. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge egalitate 19 la 19. 48 e caduc și votăm acum 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 52. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Dar verificăm electronic amendamentul 3. De ce nu? A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 17 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru împotrivă. Verificăm electronic și amendamentul 4. S-a închis votul. optesprezece voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, vot electronic, vot final. A votat toată lumea. Bun, s-a închis votul. 34 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Au fost toate voturile, da? Vă mulțumesc pentru participare, doamnelor și domnilor. Um, if everybody could take their seats again for the next... Um... V-aș ruga să vă reluați uh, locurile pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Continuăm imediat. Pentru a ne încadra în timp. Am ajuns acum la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de delegația Libe în Grecia în perioada 28-31 octombrie 2012 și este vorba de un uh, proiect de raport al delegației. După cum știți, pe 19 iunie am avut un schimb de vederi cu Ministerul Grec pentru Protecția Cetățenilor și în urma acestei discuții, acum ne-a parvenit și raportul delegației. Din păcate, președintele acestei delegații, domnul Mulder, așa cum am aflat, nu poate fi prezent astăzi, Însă, doamna V. Barba, nu, îmi cer scuze, doamna Wikström, îmi cer scuze, doamna Wikström, va prezenta acest raport, dar tot cu W începe numele. Deci, doamna Wikström, vă dau uh, cuvântul, după care vom avea și o discuție pe această temă. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și pentru faptul că îndepliniți uh, funcția de președinte al Comisiei de astăzi. În numele domnului Ian Mulder, mă bucur să intervin și dat fiind faptul că dânsul a prezidat delegația în Grecia, salută acest raport pentru că reflectă în mod corect ceea ce au văzut la fața locului membrii delegației. Domnul Mulder înțelege că acest raport uh, poate fi susținut și mulțumește delegației pentru acest rezultat pozitiv. Așa cum ați menționat, domnule președinte, raportul a fost discutat uh, prin uh, corespondență de membrii delegației și au fost propuse și câteva amendamente la acest text. Ian Mulder, ca președinte, propune două modificări s-au eliminat toate ghilimele din text și, în al doilea rând, au fost uh, evidențiate pozițiile grupurilor politice în text pentru a ține cont de toate comentariile care au fost făcute. Și dat mi faptul că nu am participat în această delegație, dar pentru că îmi place Grecia și am prezitat alte delegații în Grecia, cred că acest uh, cred că ar trebui să fim mândri de faptul că am efectuat această deplasare la fața locului. Mulțumesc! Aveți comentarii vis-a-vis -vis de această vizită sau vis-a-vis -vis de rezultatele ei? Vă rog! Vreau doar să spun că sunt de acord cu acest raport și îl voi uh, susține.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 Ehm, mi s-a părut a fi o misiune foarte interesantă, foarte ilustrativă și foarte bine organizată, deși n-am participat decât parțial, iar rezultatul care este foarte detaliat prezintă corect ceea ce s-a întâmplat în aceste zile. Sunt de acord cu domnul Mulder că este bine că s-au eliminat comentariile făcute de membrii, mm, nu pentru că nu-și găseau locul, dar unele erau contradictorii cu celelalte și de asemenea, sunt de acord că acest text uh, este unul detaliat, precis și îi voi acorda, acorda uh, votul meu. Yes, please. Vă rog. Mulțumesc uh, și noi dorim să ne exprimăm sprijinul față de acest text. Aș avea două observații generale. Prima, N-a fost deloc ușor pentru noi să venim și să facem comentarii la text după atâta timp. Asta nu e din vina administrației mereu. Uneori se întâmplă, înțelegem foarte bine, dar este o realitate pe care am discutat-o și cu ministrul acum câteva săptămâni și anume faptul că a trecut ceva timp, s-au întâmplat lucruri și unele fapte au devenit, s-au învechit. Uh, sunt elemente în acest text care se referă la centre de detenție care între timp s-au închis. Ca, prin urmare, pentru delegațiile viitoare ar fi bine să avem un calendar mai clar între noi până la care să se, cu termene până la care să se elaboreze proiectul final de raport. Ca să fim cu toții conștienți că observațiile pe care le facem uh, se referă la ceva obiectiv și real. În al doilea rând, toți cei care am participat la acest gen de misiuni de anchete Trebuie să fim capabili să cădem de acord pe punctele critice pe care vrem să le subliniez și care, pe care vrem să le subliniem și care să reziste în timp. Nu e întotdeauna ușor să știm ce vrem să spunem. Dar să spunem că cineva vine în Parlament și vede că lipsește un bec. N-ar fi cinstit să facem un raport în care să scriem că lipsește un bec dacă celelalte 200 funcționează. asta creează o viziune parțială, care nu este cea reală. Și atunci ar fi important să facem eforturi să cădem de acord pe acele puncte cruciale și nu mă refer numai la acest raport. Vreau să mulțumesc și consultanților pentru colaborare și pentru modul în care au tratat acest raport. N-a fost deloc ușor pentru noi, după atâta timp, să încercăm să găsim un echilibru și aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Mulder pentru acest echilibru, pentru că a avut o atitudine înțeleaptă, a avut propuneri înțelepte. Încă de la începutul și până la sfârșitul misiunii, prin uh, intermediul acestui raport, cred că a dat dovadă de capacități de conducere excelente. Mulțumesc, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că a trecut foarte mult timp de la vizita noastră în Grecia și este clar că anumite elemente nu mai sunt de actualitate. N-am putut citi raportul pentru că doar ce l-am primit. Însă, după o astfel de călătorie, cred că este important să reflectăm la problemele pe care le-am identificat acolo. Și la modul în care acestea au fost rezolvate la fața locului, pentru că mm, călătoria noastră în Grecia a avut loc deja acum un an. Și ar fi interesant să mergem poate din nou la fața locului pentru a verifica dacă problemele pe care le-am constatat atunci au fost cu adevărat rezolvate, pentru că existau probleme reale. Probleme care sunt tipice pentru Grecia, dar și alte probleme pe care le regăsim și în alte țări și în alte centre de detenție. Și atunci ar fi interesant să vedem ce măsuri au fost adoptate de către Uniunea Europeană și care este eficiența lor. Pentru că este adevărat că în Grecia mm, a, se înregistrau întârzieri foarte mari uh, și termene foarte lungi pentru acordarea statutului de refugiați solicitanților. Persoanele respective se aflau într-o situație nesigură în centre de detenție în care nu știau care era statutul. Este cazul și altor țări din Sud. Statutul de refugiat le este acordat după termene foarte îndelungate. Ca urmare, am, cor- am constatat probleme în Grecia, care uneori sunt mai puțin importante în alte țări. Ca de exemplu, timpul petrecut în centrele de detenție, trei luni la început, apoi au devenit șase luni, iar în cadrul visei noastre, această perioadă ni s-a părut a fi prea lungă. În alte țări, cum este țara mea, media este de 20 de zile. Conform administrației din Grecia, acest lucru se datorează problemelor de identificare a persoanelor care um, stau în aceste centre, însă termenul este unul mult prea îndelungat. Ca urmare, ar trebui să verificăm dacă Uniunea Europeană a, transmis, a trimis mai mulți experți pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme de identificare a persoanelor. De asemenea, tot la fața locului am constatat problema legată de prezența experților care gestionează aceste solicitări de azil. Cu siguranță există migranți ilegali care se prezintă ca solicitanți de azil, însă în perioada respectivă Grecia transfera competențele de gestionare a cazurilor acestor persoane de la poliție către o altă autoritate. Și mă întreb, uh, acest transfer a reușit o rezolvare a problemelor? Trebuie să vedem. Și trebuie să vedem ce se întâmplă totuși în această țară uh, cu uh, un subiect atât de crucial pentru solicitanții de azil. Am identificat și alte probleme la fața locului, ca de exemplu absența unui, unui acord de readmisie cu Turcia. Uh, Mă întreb, problemele cu Turcia au fost rezolvate între timp? De asemenea, am identificat și o problemă de lipsă a vizelor cerute de Turcia sau care nu sunt așadar cerute de Turcia pentru cei care fac escala acolo și care ajung așadar mai ușor în Grecia. Odată cu criza siriană, problema aceasta a devenit și mai gravă. Uh, ea cel puțin se înregistrează uh, la nivel, deci la frontiera maritimă. Până acum nu era cazul, însă între timp, problema s-a agravat. Ne bucurăm să vedem că în urma vizitei două centre au fost închise. Este un lucru foarte bun, pentru că tocmai după vizita noastră, la fața locului, aceste două centre au fost închise. Deci, datorită vizitei noastre, s-au putut identifica niște probleme și s-au putut rezolva. Dar asta nu este valabil pentru toate problemele pe care le-am văzut la fața locului și ar fi bine să se facă o evaluare pentru a se vedea dacă ajutorul Uniunii Europene a fost, uh, europene a fost profitabil pentru Grecia. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau, dorește să revină uh, pe câteva elemente. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Romero Lopez se uita la mine când uh, își făcea declarația și să nu credeți că eu sunt guvernul grec, dar pot să vă dau câteva informații concise. Uh, În introducerea de mai devreme n-am vrut să intru în fondul problemei pentru că am văzut că nici ceilalți colegi n-au făcut-o, dar dacă mi se cere, o să vă spun pe scurt, multe dintre întrebările doamnei Romero Lopez au fost deja uh, adresate ministrului uh, acum două săptămâni când a venit în fața Comisiei Libe și el a răspuns la ele. Uh, După observațiile înaintate și după negocierile între partidele politice, am constatat prin intermediul acestui raport că s-au înregistrat evoluții pozitive uh, în cursul anului care a trecut, că autoritățile elene fac eforturi permanente pentru a asigura o respectare a drepturilor tuturor resortisanților din țările terțe care ajung în Grecia și pentru a încerca să răspundă la toate nevoile acestora. Sigur că uh, Asta nu este întotdeauna posibil atunci când fluxul este unul foarte uh, mare, există în continuare neconformități, probleme, însă permiteți-mi să vă mai spun un lucru. Evoluția pozitivă nu se datorează numai faptului că anumite delegații de experți sau de parlamentari se deplasează la fața locului pentru a vedea ce se întâmplă. Există o strategie, există un plan. Și în conformitate cu acest plan s-au realizat aceste progrese. Și sigur că atunci când uh, se fac critici, astea reprezintă o valoare adăugată pentru guvernul elen și noi încercăm să îmbunătățim situația. Sigur, acum uh, funcționează noul birou pentru azil care este în sfârșit operațional și sperăm că toate aceste întârzieri uh, uh, se vor diminua în timp. Și asta am încercat și noi să exprimăm în uh, acest raport echilibrat pentru mulți resortisanți din țările terțe care încearcă să uh, abuzeze de aceste proceduri cu ajutorul uh, unor mișcări legal, ilegale pentru a veni și pentru a rămâne în Europa. Și deci uh, autoritățile încearcă să rezolvă și problema lor. Drumul este unul foarte lung, nu numai în Grecia, dar și în celelalte țări din Sud există în continuare probleme și ne așteptăm să ne confruntăm cu noi fluxuri migratoare importante pe viitor, dar să sperăm că după această delegație și după observațiile menționate, ei bine, să sperăm că în toate țările în care ne vom deplasa, Grecia, Italia, Malta, săptămâna viitoare avem o delegație în Spania pentru Frontex, e bine, să sperăm că în urma tuturor acestor observații, că vom, sperăm că vom înțelege cu toții că este nevoie de o solidaritate mai intensă la nivel european, la toate nivelurile, în termen de oferire de sprijin pentru cei care se confruntă cu această presiune, o presiune care nu este una echitabilă. Și acea împărțire echitabilă a poverii pe care o cerem noi uh, nu este încă o realitate, dar să sperăm că o vom putea transforma într-o realitate. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru schimbul de opinii. Raportul delegației va mm, fi adoptat în cadrul procesului verbal al următoarei uh, ședințe libe. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la punctul 9, puțin mai devreme și mă bucur să văd că domnul Diaz de Mera este prezent. Așadar, putem să trecem deja la modificarea regulamentului 539 de pe, din 2001 al Consiliului de Stabilire a Listei Țărilor Terțe ai căror resortișnați trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortișnați sunt exonerați de această obligație. Aici raportorul este domnul Diaz de Mera și ne va informa asupra rezultatelor negocierilor care au avut loc și după aceea îi voi da voi da cuvântul membrilor care doresc să se exprime, precum și comisiei și dacă sunt prezenți aici și reprezentanților președinției, dacă doresc asta. Domnul Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc acum, în, mai ales în contextul uh, transparenței. Ați uh, vorbit de acest regulament 539. De mai bine de uh, doi ani negociem, am avut uh, uh discuții tripartite, trialoguri. Uh, au fost uh, reuniuni la nivel tehnic, mai bine de 17 întâlniri ale colaboratorilor și asistenților și multe reuniuni cu serviciile juridice ale Parlamentului și Secretariatului Comisiei Libe. Trebuie să reamintim că totul a început uh, sub uh, președinția ungară și iată că Uh, am ajuns uh, acum să discutăm în continuare. Pe trialogul, uh, la trialogul din 25 iunie am ajuns la un acord în majoritate cu președinția. E vorba de un acord care privește grupurile PPE, ALDE și ECR. Vreau să îmi exprim mulțumirile uh, președinției irlandeze care ne-a permis să ajungem la unanimitate în Consiliu. Textul la care mă refer preia majoritatea uh, punctelor care au fost uh, evidențiate de la începutul negocierilor. Textul pe care vi-l prezint este foarte asemănător cu textul de compromis din decembrie, text al SD, uh, ALDE și PPE, compromis realizat de aceste grupuri cu unele îmbunătățiri. Acum, șapte luni mai târziu, pot să vin cu un text foarte asemănător în fața dumneavoastră, cu una sau două îmbunătățiri. Înainte de a continua, vreau să îmi exprim recunoștința pentru activitatea raportorilor din umbră. Aceștia au lucrat în mod uh, consecvent, am anunțit și încercând să respecte compromisul. Am ajuns la un compromis în următoarele privințe, care sunt importante vize pentru serviciile de urgență, pentru uh, personalul navigant pe vasele internaționale și pentru refugiații din Regatul Unit și Irlanda. Poate că aceste lucruri nu vi se par atât de importante, dar nu este așa. Și motivul, așa cum o să explic, este că fondul discuției s-a referit, de fapt, la mecanismul suspendării și reciprocității. Să spun câteva cuvinte în legătură cu reciprocitatea. Sunt, cunoaștem cu toții faptul că e nevoie de un uh, instrument uh, eficient care să presupună și solidaritatea. În același timp, trebuie să ținem cont de formulările din textele anterioare, ca parte a acordului la care am ajuns. Comisia va lua măsurile necesare pentru a încerca să rezolve problemele. În perioada care s-a scurs, Comisia este liberă să hotărască dacă sau nu cerințele de viză sunt suspendate sau nu. Punctul cheie este că acest lucru nu este obligatoriu, este o opțiune de care dispune Comisia. Această limită, acest termen de 2 uh, ani a fost stabilit de Parlament uh, de la bun început pentru a pune bazele unei reciprocități uh, automate prin sistem, printr-un sistem legislativ care ne permite să fim pe picior de egalitate cu Consiliul. Aceasta preia această propunere. Comisia va putea să autorizeze suspendarea temporară a vizelor pentru un resortisant din uh, o terță uh, țară, utilizând un act delegat. Este un pas uriaș uh, înainte. S-a introdus această suspendare automată temporară a vizei. Atunci când au debutat negocierile, această chestiune era de neconceput și ulterior, grație uh, ceea ce am făcut cu toții, am ajuns uh, la o realitate. Aceasta a devenit realitate. Acest mecanism de suspendare. De asemenea, uh, s-au făcut progrese importante care nu erau prevăzute la început avem tot mai multe garanții, elemente de care Comisia va trebui să țină cont atunci când va propune suspendarea temporară a vizei. Se ține cont de drepturile resortisanților, se garantează uh, drepturile resortisanților din terțe țări și a cetățenilor Uniunii. În toate acestea se ține cont de relațiile externe ale Uniunii Europene. După cum uh, vedeți, uh, uh, am realizat un echilibru relativ fragil și această propunere de compromis respectă acest echilibru. După cele pe care le-ați auzit, aș dori să mă concentrez asupra două aspecte importante pe care o să le explic detaliat. În primul rând, documentul prevede să existe o formă de clauză de revizuire la fiecare șapte ani. Șapte ani după ce se acordă scutirea de viză unei țări. Și o să explic. Desigur, acest uh, termen este mai avantajos decât cel care era prevăzut anterior. Un an. De ce spun că este mai bine? Datele statistice demonstrează că în primii doi ani în cursul cărora se face liberalizarea vizelor, pe parcursul acestor uh, doi ani apar problemele cele mai mari la frontierele externe. Este un fapt Ă, care nu poate fi tăgăduit. Deci, după părerea mea, trebuie să acordăm un termen rezonabil, ă, astfel încât atât Comisia cât și guvernele ă, terțelor țări să lucreze pentru a găsi o soluție la problemele care au consecințe în timp. Și din nou, datele statistice demonstrează acest lucru. Pentru că între liberalizarea regimului vizelor Uh, după liberalizare, presiunea uh, se uh, reduce. Este un lucru, iarăși, care nu poate fi contestat. Și acest lucru poate fi confirmat dacă ne uităm la experiențele care au fost acumulate în Balcani. Dacă dăm uh, un termen scurt statelor membre, de pildă trei ani, pentru a recurge la acest mecanism, Ceea ce se va întâmpla este că, temându-se că nu pot să utilizeze acest sistem, se va activa mecan ă, automat mecanismul de suspendare, fără a recurge la metode diplomatice. Și dacă acceptăm un termen scurt, această clauză care este prevăzută pentru a proteja interesele europenilor, dar și pentru a ține cont de interesele resortisanților altor țări pentru care s-a făcut liberalizarea vizelor, acest lucru devine strict o sensu o clauză represivă și exact asta vrem să evităm uh, grație perioade de șapte ani. În acest timp, putem să aplicăm măsurile necesare pentru a rezolva uh, problemele care apar întotdeauna atunci când se liberalizează regimul vizelor. Dacă perioada depășește 5 ani, uh, atunci uh, acest lucru este util în practică și poate să uh, ducă la soluționarea problemelor care apar în urma liberalizării vizelor. Sigur, apărăm integritatea și coerența acestor politici. Și a doua remarcă pe care vreau să o fac înainte de a încheia este următoarea. Documentul reia acest uh, instrument. Acesta va fi activat uh, prin acte de punere în aplicare. Asta este evident. Însă acest uh, lucru a fost cerut de Parlamentul European la Coreper de la început. Deci de la început, în unanimitate, s-a apărat teza actelor de punere în aplicare. Textul orientativ care a fost uh, votat în 25 aprilie 2012 în Libe uh, este martor al acestui lucru. s-a făcut trimitere la utilizarea actelor de punere în aplicare și toată lumea știe foarte bine că unii membri ai Consiliului s-au făcut că nu aud, dar toată lumea știe foarte bine că a fost o poziție eminamente strategică, predominant strategică. Deci dacă acum se includ aceste acte în text, aceasta este pentru a obține o poziție de negociere mai puternică. S-a acceptat acest lucru uh, pentru a obține uh, niște uh, exigențe pe care noi le-am cerut. Uh, Actele delegate trebuie să fie uh, examinate, această chestiune trebuie să fie examinată de la caz la caz. Nu vreau să pierdem uh, din vedere ansamblul. Nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce am obținut până în prezent. Iată ce reia regulamentul și raportorul trebuie să dea socoteală în fața comisiei uh, Um, în legătură cu stadiul negocierilor pentru a putea trece uh, la vot. Vom vota în plenara din septembrie pe 8 și 9. Vom vota cu dezbatere. O să mă opresc uh, aici. pentru că în cadrul cooperării și transparenței uh, Uh, fiecare poate să își spună punctul de vedere. Vreau să mulțumesc din nou secretariatului care m-a ajutat foarte mult și mulțumesc și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. O să rog uh, raportorii din umbră care sunt prezenți astăzi aici, uh, care vor să ia cuvântul, doamna Van First, însă vreau să vă spun că avem reprezentanți ai președinției care vor comenta după ce îi ascultăm pe colegi. Doamna Van, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând trebuie să mulțumesc raportorului nostru de mera. Mă aflu într-o poziție oarecum delicată astăzi, pentru că negocierile amendamentelor la regulament durează de 2 ani deja și în toată această perioadă au fost momente în care am fost foarte aproape de un acord și am avut o colaborare excelentă uh, între raportori și raportorii din umbră. Am ajuns chiar la un acord inițial în decembrie, însă ulterior uh, acesta a fost uh, redeschis sau încălcat de Consiliu. Uh, Uh, am fost supuși și unor uh, șantaje. Cred că vă amintiți pe parcursul uh, întregului proces, lucru care este inacceptabil. Și în ultima etapă, chiar și unii diplomați americani au început să facă presiuni asupra noastră în legătură cu mecanismul reciprocității. Deci, în acest punct, trebuie să spun că propunerea pe care o avem în fața noastră nu a fost uh, realizată prin unanimitate la ultimul uh, trialog. Spun acest lucru pentru că cred că ceea ce avem acum nu este un compromis echilibrat sau bun, ci opusul. În multe privințe, unele foarte importante, în primul rând, Problema actelor delegate atunci când este vorba de clauza de suspendare. În aprilie, în Comisia Libe, am votat asupra propriei poziții uh, consolidate, care în martie a fost susținută aproape în unanimitate de către raportorii din umbră. Actele delegate au fost prevăzute pentru ambele mecanisme, clauza de reciprocitate și de suspendare. Cu câtva timp în urmă, spre surprinderea grupului meu, raportorul a acceptat uh, textul Consiliului, care contravine mandatului libe și uh, poziției PP și ignoră tratatul de la Lisabona, unde uh, politica vizelor uh, se supune codeciziei. Cu alte cuvinte, din păcate, raportorul uh, a renunțat la actele delegate în mecanismul de suspendare. Prin renunțarea la aceste acte delegate, asta înseamnă că Um, Parlamentul renunță la competențele acordate prin tratatul de la Lisabona și Consiliul va uh, ignora Parlamentul European. Și dacă permitem acest lucru, mă tem că vom periclita și alte dosare pe care le uh, dezbatem astăzi în Comisia Libe. Care vor fi consecințele dacă votăm în uh, septembrie compromisul de astăzi? Mecanismul de suspendare uh, din păcate, va fi activat uh, imediat de mai multe uh, țări. Și uh, acest lucru va fi uh, pentru țări din Balcanii de Vest, pentru că liberalizarea vizelor a fost unul, una dintre realizările cele mai uh, importante, mai ales pentru uh, generația tânără să fim uh, foarte clari, avem șapte ani în document, am încercat să negociem pentru o perioadă de trei ani. De ce? Statele membre vor să reintroducă uh, vizele pentru unele țări din Balcanii Occidentali. A fost uh, un pas uh, uh după uh, adoptarea liberalizării vizelor pentru cinci uh, țări avem și o retorică populistă și naționalistă uh, care va duce la utilizarea în scopuri greșite acestui mecanism și nu trebuie să permitem acest lucru. Ar fi o lovitură pentru țările și cetățenii care au o perspectivă europeană. Și vreau de asemenea să spun acelor colegi care cred că îmbunătățim mecanismul de reciprocitate pentru statele noastre să fiți siguri că pe baza acestui compromis și pe baza uh, scrisorii pe care am văzut-o cu toții, uh, reciprocitatea nu va exista, nu va fi uh, introdusă față de Canada și Statele Unite. Aceasta, așa, așa stau lucrurile astăzi. De aceea, în acest uh, punct, vă sugerez ca, în primul rând, ceea ce mi se pare extrem de important este problema actelor delegate. Avem multe dosare la Comisia Libe și avem un mandat cât se poate de clar. Trebuie să ne gândim uh, la puteri și uh, politica în domeniul vizelor a fost una dintre competențele noastre. Dacă renunțăm la ea, vom periclita lucrurile, nu vom putea să-i apărăm pe cetățeni atunci când e vorba de chestiuni palpabile. De aceea vă sugerez să votăm din nou această propunere în septembrie, într-o primă lectură, uh, Asta va permite ambelor instituții să se reîntoarcă la negocieri și să ajungă și să caute un acord mai bun. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Weber, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-mi exprim mulțumirile pentru eforturile făcute de raportorul nostru pe marginea acestui dosar, care a început într-un fel și apoi uh, a continuat pe un drum cu totul diferit și raportorul nostru a suferit, uh, cer scuze, a susținut uh, punctele de vedere nu doar a raportorilor din umbră, ci și altor colegi care s-au implicat în acest dosar pe fond și pe proceduri și vis-a-vis -vis de care ar putea fi rezultatul acestui dosar, permiteți-mi doar câteva comentarii succinte. Aș spune că, cu tot respectul datorat Comisiei, ar trebui să admitem că ar fi fost bine să avem uh, mecanisme diferite în ceea ce privește suspendarea vizelor și reciprocitatea. Iată de unde au început să se amestece lucrurile și să se încurce. Și e la fel de adevărat că împreună cu colegul meu Alex Alvaro, dar și cu Tania și cu alți colegi, am înaintat un amendament care era foarte puternic vis-a-vis -vis de această reciprocitate. Cu cu adoptarea acelui amendament, probabil că am fi finalizat acest dosar deja de acum 2 ani, pentru că de ani de zile negociem partea asta cu reciprocitatea vizelor. De la începutul acestui dosar, însă Comisia nu a solicitat acte delegate în ceea ce privește suspendarea vizelor. Adevărul este că am ajuns la un acord între noi vis-a-vis -vis de acte de punere în aplicare în ceea ce privește suspendarea vizelor și că la momentul respectiv toată lumea înțelesese că ceea ce a fost convenit nu va mai fi reluat. Însă politica e politică și la un moment dat, conferința președinților, la șase luni după acel moment, a decis însă că dorim acte delegate în general. Nu că fără acestea am fi deprivați de prerogativele pe care ni le acordă tratatul. A fost însă o decizie a conferinței președinților, o decizie de natură politică. Pentru că adevărul este că atât cu acte delegate, dar și cu acte de punere în aplicare, această decizie nu mai este în mâna statelor membre, ci decizia aparține Comisiei și este exact ce ne-am dorit să prevenim în viitor orice fel de abuz din partea unui stat membru care ar dori la un moment dat să reintroducă vizele vis-a-vis -vis de o anume țară. În ceea ce privește prietenii noștri din Balcani, trebuie să spun că, da, noi facem legislație în acest Parlament, legislație în general, cel puțin despre asta e vorba în acest dosar. Nu e cu destinație pentru cetățenii din Balcan, deși știm cu toții că ne gândim și la anumite amenințări menționate de anumite state membre. Însă cu acordul actual, când decizia se ia de către Comisie și chiar dacă este vorba de șapte ani, este vorba de o evaluare pe care o va face Comisia. Deci dacă noi aprobăm acest dosar, dacă votăm în favoarea acestui dosar, atunci nici un stat membru nu va fi în măsură să reintroducă vizele. Dacă votăm împotrivă, menținem situația actuală. Deci, mă întreb cum anume am putea proteja mai bine cetățenii din Balcanii de Vest dacă am respinge acest dosar. Și cu acestea fiind spuse, trebuie totuși să admitem că mă tem că decizia va fi una foarte politică și la nivelul conferinței președinților și de aceea aș apela la socialiști și democrați să-și revizuiască abordarea pe fondul acestui acord și să analizeze rezultatele concrete. Vrem să-i protejăm pe oamenii din Balcani sau nu? Dacă vrem să facem acest lucru, atunci pur și simplu nu înțeleg cum am putea face acest lucru fără adoptarea acestui dosar. Menținerea așadar la situației actuale, unde fiecare stat membru poate face ce dorește. În ceea ce privește reciprocitatea vizelor, da, există un mecanism dual cu acte de delegate și acte de punere în aplicare și înțeleg că nu va fi o cauză în fața Curții Europene de Justiție, dar va fi cu siguranță o declarație din partea Comisiei, însă acest lucru până la urmă nu face decât să denote slăbiciunea Uniunii Europene care pretinde să fie un actor și este foarte departe de a fi un actor internațional. Mulțumesc, doamna Danoca. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că grupul nostru a fost unul dintre cele care au votat împotriva mecanismului de suspendare. Este poziția noastră de principiu. Noi am dat uh, de o de, de o atitudine constructivă, am sugerat o serie de amendamente, dar în situația de față nu putem uh, susține acordul care a fost uh, obținut pentru acest mecanism de suspendare. În ceea ce privește reciprocitatea, da, aici s-au înregistrat progrese, într-adevăr. Însă, principala noastră preocupare se referă la mecanismul de suspendare. Noi nu dorim suspendarea ca atare, dar dacă da, cu siguranță nu prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Deci, în această privință, susținem poziția socialiștilor și democraților. Este o poziție pe care și raportorul o cunoaște. Mulțumesc. Domnul Enciu, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule <clears throat> În primul rând doresc să-l felicit pe domnul Demera pentru munca extraordinară depusă pentru ceea ce a făcut până acum. Uh, aș dori să mă refer în calitate de în calitate de membru al grupului SD, ci în calitate de cetățean al unuia din cele cinci state membre care nu beneficiază de reciprocitatea vizelor în relația cu Canada și Statele Unite. Eu cred că în prezent există această anomalie prin care, deși politica vizelor este una de competența Uniunii, state, unele state terțe nu recunosc acest lucru și tratează în continuare statele membre mod, în mod individual, deși aceste state membre nu au nicio putere să negocieze uh, pentru ridicarea vizelor. S-a putut uh, observa foarte clar până în prezent că dacă nu există niște mecanisme coercitive care să pună presiune asupra statelor terțe, acestea nu au niciun interes să trateze Uniunea Europeană în mod unitar. În plus, Comisia Europeană, la rândul ei, și-a arătat uh, slabul interes în a lupta pentru tratamentul legal pentru toți cetățenii europeni. Este adevărat în același timp că nu a avut nici armele regare pentru a face acest lucru și s-a bazat doar pe negocieri diplomatice. Eu consider că această nouă clauză de reciprocitate poate repara aceste lucruri și dă posibilitatea Uniunii Europene să fie mai solidară în interiorul, dar și mai hotărâtă și mai demnă în relațiile cu partenerii săi internaționali. Iar eu consider încă o dată, spun, clauza de reciprocitate este un mare pas înainte pentru apărarea libertăților tuturor cetățenilor europeni și de aceea eu personal și împreună cu delegațiile celor cinci state membre, indiferent de grupul politic, noi trebuie să votăm pentru încheierea acordului cu Consiliul. Vă mulțumesc. Uh, Mrs. Fion, you wanted to come back very briefly. Yeah. I'm going v- to then ask... Very briefly. Doamna Faia, dar să interveniți? Da, foarte succint un comentariu vis-a-vis -vis de ce a spus colega noastră, doamna Weber. Da, politica vizelor este reglementată prin o decizie și dacă prin clauză de suspendare renunțăm la acte delegate, atunci nu va întreba nimeni uh, care este părerea Parlamentului European atunci când este vorba de reintroducerea vizelor. Știm că trăim într-o situație în care multe guverne europene care constituie o majoritate în Consiliu și-ar dori să reintroducă vizele, nu doar vis-a-vis -vis de țările din Balcanii Occidentali. De asemenea, e vorba și de regulile Schengen. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți când este vorba de politica în domeniul vizelor. Asta se realizează prin codecizie și dacă facem acest pas înapoi, atunci uh, în viitor vom pierde foarte mult din prerogativele Parlamentului European. Mulțumesc! Văd că și Comisia și președinția doresc să intervină și pe final voi da din nou cuvântul domnului Diaz de Mera. Și dau acum cuvântul uh, Comisiei. Yes, thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi în primul rând să mă alătur tuturor membrilor uh, care au uh, mulțumit raportorului, domnului Diaz de Mera, pentru eforturile pe care le-a făcut. Au fost negocieri lungi, dificile și salutăm acordul la care în mod aparent s-a ajuns. Cu toate acestea, poziția Comisiei în acest dosar este, cred, bine cunoscută. Ne-am dorit întotdeauna să avem un mecanism de suspendare și reciprocitate rapid și funcțional, dar cu siguranță că aceste două mecanisme trebuie să fie și solide din punct de vedere instituțional și juridic. Și mă tem că acordul pe care îl avem în față încă pune probleme Comisiei, mai ales pentru că actele delegate prevăzute pentru a doua fază a mecanismului de reciprocitate, deși presupun o obligație a Comisiei de a adopta astfel de acte delegate, ei bine, cu toate acestea, această prevedere nu respectă tratatele, de aceea Comisia își rezervă poziția în acest sens și la momentul potrivit va elabora o declarație utilizând toate drepturile și instrumentele juridice pe care le are la dispoziție. Cu toate acestea, dorim să subliniem încă o dată că acest acord la care s-a ajuns în sfârșit uh, pe acest dosar trebuie salutat pentru că la, negocierile au fost prea lungi, însă Comisia nu poate să accepte mecanisme care nu sunt solide din punct de vedere juridic. Trebuie din nefericire să ne uh, rezervăm poziția în acest sens. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum, din partea președinției, domnul Trupselt. Bine ați venit! Vă mulțumesc, domnule președinte! Permiteți-mi să vă prezint viziunea președinției. Ne bucurăm foarte mult că Consiliul și Parlamentul European au putut ajunge la un acord pe acest subiect atât de important și de urgent. Președinția ar dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales raportorului, domnul Diaz de Mera, pentru asistența pe care ne-a acordat-o, precum și tuturor celor care au contribuit la finalizarea acestui acord. Am dorit de asemenea să mulțumim președințiilor poloneză, cipriotă și daneză și, înainte de toate, președinției irlandeze pentru toate eforturile pe care le-au făcut în ultimele luni. Datorită lor s-a ajuns la un compromis bun între cele două instituții și în cele din urmă aș dori să asigur Parlamentul European, Comisia Libe, de disponibilitatea deplină a președinției de a coopera cu dumneavoastră pe acest dosar. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și așa cum am spus, dacă domnul Diaz de Mera dorește să mai spună câteva cuvinte, sigur că este binevenit. Sigur, mulțumesc, domnule președinte măcar din politețe parlamentară, să intervin. Într-adevăr, în realitate lucrăm împreună pe acest dosar de foarte multă vreme și ne-am pus de acord pe anumite puncte de tot atâta multă vreme, dar în același timp am rămas în dezacord pe multe altele. În orice caz, vom avea un vot și înainte de vot o dezbatere. Și asta contează. Va avea loc o dezbatere înainte de vot. Ca urmare, pozițiile divergente, diverse, vor putea fi uh, prezentate în plen și plenul Parlamentului rămâne suveran. Nu vreau uh, să mai pierd în niciun fel timpul nimănui, nici să mă uh, pierd în argumente în fața criticilor legitime prezentate de grupurile politice. Nu vreau să mai intru în asta, pentru că dacă fac asta, aș putea să aduc un prejudiciu posibilelor acorduri din punct de vedere matematic. Aș mai spune doar că în mod ideal, ar fi absolut extraordinar să recunoaștem că uneori inamicul binelui este să-ți dorești să faci și mai bine. Calculele matematice trebuie să ne arate acum că trebuie neapărat să progresăm. Și v-aș mai spune doar că tot ceea ce ne doream noi se regăsește în text, inclusiv ceea ce își dorea Tania. Deci ce vrea Tania se regăsește în decizie. Și anume, în ce decizie? În decizia de a avea acest vot și, de, și această dezbatere în plen. Pentru că știm foarte bine, din punct de vedere reglementar, cum vor sta lucrurile. Propunerea va fi fie adoptată, fie respinsă în urma votului. Dacă propunerea se adoptă, atunci acordul va fi confirmat, va fi validat. Dacă nu, va trebui să trecem la a doua lectură. Ca urmare, totul este posibil. Și atunci noi trebuie să fim capabili să continuăm negocierile? În primul rând, trebuie să discutăm în plen, pentru că acest acord pe care l-am încheiat în ultimul trialog între trei grupuri politice, PPE, liberali și conservatorii britanici, e bine, poate că aceștia vor obține majoritatea suficientă pentru a face să fie adoptat acest dosar. Și aici revin asupra pozițiilor Consiliului și Comisiei. Știm cu toții, știu și eu, că Comisia va face o declarație. Foarte bine. Va face o declarație. Domnul de Caster ne-a spus deja asta, ne-a avertizat în mai multe feluri. Președinția Consiliului? Nu, uh, revin. Comisia spune că își rezervă poziția. Știam foarte bine asta. nu nimic nou. Ne așteptăm la această declarație. Dar în același timp, mai știm că dacă acordul este validat, atunci vom putea garanta sistemul de azil și vom putea oferi protecția cea mai puternică ambelor părți, adică și cetățenilor europeni și resortisanților din țări terțe care cer azil. Dar nu cred că pentru asta trebuie să ne întoarcem la vize pentru țările pentru care această obligație a fost deja eliminată. Nu, nu cred asta. Îți mulțumesc, Renate, pentru ceea ce ai spus în calitate de mm, uh, purtătoare de cuvânt a grupului ALDE. Știu că Renate cunoaște foarte bine situația, știu că ea înțelege foarte bine că problema mecanismului dublu pentru reciprocitate este o problemă la care trebuie să facem față, căreia trebuie să-i facem față. Renate, știi că conferința președinților nu interpretează legalitatea lucrurilor. Conferința președinților este o structură de putere care oferă o poziție politică. Atât, o poziție politică. Nu dictează doctrina. eu cred că trebuie să apărăm competențele acordate Parlamentului European prin Tratatul de la Lisabona. Sunt de acord. Și actele delegate, orice ar zice conferința președinților, trebuie să fie tratate de la caz la caz. De la caz la caz, repet. Urmăresc și alte dosare în care susțin actele delegate. Și știți și pentru acest dosar cât de mult le-am susținut. Dar, așa cum spuneam mai devreme, să vrei să faci cât mai bine poate veni în defavoarea ta. Să nu uităm asta pentru că exact asta este problema noastră. Domnul Enciu, în calitate de reprezentant al grupului socialiștilor și democraților. Ei bine, domnule Enciu, vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus. Ați uh, făcut uh, o trimitere la presiunea pe care trebuie să o exercităm în ceea ce privește țările terțe. Uh, și asta este un semnal aici. Un semnal foarte clar care cred eu că va funcționa. Iată, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat acest timp suplimentar în încheiere și pentru că ne-ați permis să avem această dezbatere și ne regăsim în luna septembrie. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Diaz de Mera. Acum, din punct de vedere formal, sigur că Comisia Ehm, dacă comisia noastră susține rezultatul, acesta va fi transmis în numele comisiei noastre în plenară. La fel, Coreperul va analiza acest aspect săptămâna viitoare și dacă Consiliul confirmă rezultatul negocierilor, ne va transmite o scrisoare standard pentru un acord în primă lectură. Raportul este prevăzut pentru vot în sesiunea din septembrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ședință fructoasă. La revedere!